Dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy posiedzenie. Doamnelor și domnilor, haideți să începem reuniunea de astăzi. Ca de obicei, dăm cuvântul interpreților câteva momente pentru un scurt mesaj. Uh, astăzi este mm, cea de-a 35-a zi de, mm, a acțiunilor noastre de protest împotriva condițiilor de lucru impuse de către administrația interpreților. În consecință, nu vom acorda, acorda niciun fel de uh, depășire a timpului prevăzut pentru această reuniune. Vă mulțumim pentru atenție. să informație informację. Vă mulțumim foarte mult. Mi se spune că trebuie să aprind un microfon, alții îmi, spune, îmi spun, spun că trebuie să-l aprind pe celălalt. Ați primit ordinea de zi pentru astăzi, stimați colegi, dacă nu aveți obiecții, o considerăm adoptată. Avem interpretare în 14 limbi. Procesul verbal al reuniunilor anterioare uh, a fost transmis conform procedurilor. Să trecem acum la uh, partea substanțială a reuniunii noastre. O avem pe doamna Iuliane Bogner-Strauss, ministru federal pentru femei, familie și tineret. care o înlocuiește pe Elisabeth Köstinger, ministrul federal pentru durabilitate și turism. Și ne, ne, ne va vorbi despre prioritățile președinției austriece. Vom discuta despre prioritățile președinției austriace a Consiliului Europei Uniunii în domeniul Uniunii Europene, în domeniul agriculturii. Am discutat uh, la Strasburg despre uh, prioritățile dintre, din agricultură. Am avut o întâlnire preliminară organizată de secretariatul nostru în acest sens, la care au participat și viceambasadorii. Este o președinție specială pentru noi. Colegul nostru care era, este un fost consilier al nostru este alături de noi. Urăm bun venit tuturor celor care o însoțesc pe doamna ministru. Este alături de noi și domnul Gas. În ceea ce privește președinția, aceasta intervine într-un moment în care sunt multe dosare deschise, uh, CFM, reforma PAC, Brexit, și toate provocările legate cu care ne confruntăm la scară globală. Există și o perioadă de instabilitate în relațiile transatlantice, de ce o președinție destul de specială, tocmai încep, începe vacanța. A doua jumătate a anului va fi destul de scurtă din cauza vacanței de Crăciun. Însă sunt sigur că veți ține cont de toate aceste aspecte. Așadar, urez bun venit eh, reprezentanților comisiei, eh, tuturor celor care ni s-au alăturat. Mă bucur că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți prezenți la această reuniune de luni. Știm că este ultima săptămână înainte de vacanță, așadar, haideți să terminăm pe o notă plăcută. Îi dăm cuvântul acum, doamne ministru. Aveți cuvântul. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte Sikierski, stimați vicepreședinți, stimați coordonatori, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Doresc să vă mulțumesc sincer pentru invitația la AGRI, Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare uh, durabilă și pentru... Toată lumea cunoaște activitatea lui Elizabeth Köstinger. Ea a fost aproape 9 ani la Comisia Agri și m-a rugat să vă transmit uh, salutări și vă spun de asemenea că ieri doamna ministru a născut un fiu sănătos, îl cheamă Lorenz Johannes și familia Uh, familiei merge foarte, foarte bine. Cu toții sunt bine, am și eu trei copii și deci împărtășesc bucuria cu colega mea Elizabeth Köstinger. Înțeleg foarte bine. Este deci un eveniment extrem de plăcut și e o bucurie pentru mine să o pot reprezenta aici pentru a prezenta prioritățile cele de-a treia președinții a Consiliului deținută de Austria în domeniul uh, dezvoltării rurale și al agriculturii. Mai întâi doresc să mă adresez lui Rumen Poroțanov, ministrul bulgar, care, împreună cu echipa sa, s-a ocupat de acest domeniu în mod excelent în prima parte a anului. Austria este din anul 1995 membră în Uniunea Europeană și de la aderare am înțeles foarte bine și înțelegem din ce în ce mai mult care este elementul central pe care îl joacă Uniunea Europeană într-o lume din ce în ce mai globalizată. E un exemplu agricultura, exemplu din care se înțelege care este valoarea adăugată a cooperării europene în baza unui domeniu politic comun care poate fi uh, explicat și arătat foarte bine. Și totodată, dezvoltarea rurală este un pilon foarte important din PAC care garantează și flexibilitatea și subsidiaritatea pentru statele membre. Este foarte important să găsim un echilibru durabil între aceste două aspecte. Elementele centrale pentru agricultură și dezvoltare rurală, pentru preștinția noastră, se bazează pe politica agricolă comună de după 2020, precum și consolidării lanțului de aprovizionare în domeniul alimentar, cu toți actorii implicați. În continuare vom trata teme și dosare importante în următoarele șase luni. O vom face în modul cel mai intens. De exemplu, e vorba de strategia pentru bioeconomie și de Uh, asigurarea necesarului de plante proteice în Uniunea Europeană. Totodată vom uh, urmări cu mare interes uh, situația de pe piețele agricole și din domeniul comerțului internațional. După anul 2020 există mai multe priorități PAC care au evident legătură cu CFM 2021-2027. Pentru PAC reforma nu este un proces necunoscut. Este un domeniu politic care, de la începutul său, în anii 60, s-a adaptat noilor confruntări și noilor provocări. Politica agricolă comună este însă și o politică profund strategică și ca și până acum este un domeniu esențial pentru Uniunea Europeană. Este acea politică care este puternic marcată de regulile comune ale Uniunii Europene. PAC înseamnă aprovizionarea populației europene cu produse alimentare sigure și de cea mai bună calitate la prețuri uh, competitive. E vorba de acoperirea unui teren agrar, important, mai ales în domeniile montane defavorizate sau în alte domenii ultraperiferice. Iar în ceea ce privește pe agricultori, ei garantează protecția mediului, a climei, durabilitatea, precum și standarde ridicate în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Și cu munca lor, ei aduc contribuții importante în ceea ce privește dezvoltarea și menținerea ă, peisajului cultural european, precum și vitalitatea spațiului rural și potențialul de ocupare în acest domeniu. Doresc să mă adresez Parlamentului European, membrilor Comisiei Agri, în special să mă refer la raportorul Herbert Dorfman, pentru că a depus eforturi impresionate, în, impresionante în ultimele luni, în așa fel încât PAC să fie o politică dezvoltată pe mai departe, dar și simplificată. În lunile ce vor urma, în acest sens, noi vom continua lucrările, pentru că și pe noi uh, ne interesează foarte tare simplificarea. Iar în timpul președinției austriece, noi uh, ne vom confrunta cu acest subiect la toate nivelurile. Au fost date concluziile președinției bulgare și Consiliul a arătat cât de important este să continue PAC ca politică comună. Însemnătatea PAC merge însă dincolo de agricultură pentru că, iată, agricultura europeană înseamnă astăzi mult mai mult crearea de valoare adăugată pentru toți cetățenii europeni și punerea la dispoziție de bunuri publice. În ceea ce privește ă, dezvoltarea economiei agricole și silvice, și aici se asigură ocuparea în domeniul rural. Sunt elemente absolut necesare pentru menținerea vitalității spațiului rural. În anul 2016, 14,5 milioane de oameni din UE28 erau implicați în domeniul agricol, silvic și de furnizare de alimente. Asta înseamnă 6,5% din totalul populației. Și apoi mai adăugăm și persoanele care au un loc de muncă în domenii adiacente agriculturii. De aceea, uh, afacerile de familie în domeniul agriculturii, schimbul de generații, sunt elemente foarte importante în domeniul silvic și agricol și aceste elemente vor apărea în discuțiile noastre când vom pune accentele uh, cu privire la viitorul PAC ce se întâmplă cu urmașii, ce se întâmplă cu a favoriza intrarea în acest domeniu pentru tineri. Acestea sunt elemente importante pentru o dezvoltare durabilă și pozitivă a economiei în spațiul rural, în spațiul agricol și pentru modelul uh, asociațiilor sau întreprinderilor familiale. Apoi, e vorba și de producția de uh, alimente de înaltă calitate. Vedem care este comportamentul la cumpărare al consumatorilor europeni. Din ce în ce mai mult, lumea se axează pe produse obținute în plan regional sau bio. Etichetele mm, cu privire la calitate, cum ar fi uh, indicația geografică protejată, indicația de origine sau uh, procesele tradiționale de uh, a obține anumite bunuri, toate acestea în, cresc încrederea consumatorilor în aceste bunuri și alimente. Viitorul, viitora politică agricolă comună trebuie să continue această calitate și trebuie să asigure un venit uh, Uh, decent producătorilor plus și un preț rezonabil consumatorilor. Apoi ne axăm și pe consolidarea lanțului de aprovizionare cu alimente. Aici contează pentru noi un element. Poziția agricultorilor, a furnizorilor trebuie consolidată în acest lanț. Pentru că agricultorii sunt coloana vertebrală a spațiului rural. An de an vedem însă că fermierii activi scad la număr. Adesea uh, ei se confruntă cu presiuni enorme E un proiect de directivă în ceea ce privește practicile neloiale în acest domeniu și asta arată dimensiunea europeană a problemei și nu trebuie să o negăm. E regulamentul Omnibus. În 2017 a fost adoptat și este în vigoare de la începutul acestui an. Acolo deja sunt elemente de consolidare în ceea ce privește îmbunătățirea poziției agricultorilor. De exemplu, la organizarea comună a pieței au fost uh, subliniate câteva drepturi ale organizației de producători și extinse tuturor sectoarelor. Și este foarte important uh, să recunoaștem rolul Agri în acest uh, context și să mulțumim pentru buna cooperare, pentru că prin asta a fost posibil să adoptăm acest dosar într-un timp atât de scurt și doresc să mă adresez în special raportorului, raportorilor Albert Des și Paolo De Castro pentru a-i felicita. Ei s-au descurcat de minune. Iar Michel Dantan ne-a susținut și el, el cunoaștea foarte bine organizarea comună a pieței, motiv pentru care adresez și lui mulțumiri. Și totuși mai există câteva elemente și vom avea de lucru. Pentru că practicile neloiale în acest model de afaceri înseamnă un risc economic sporit pe, partenerul, pe lângă partenerul de afaceri mai slab. Se duce la fragmentare pe piață, la o problemă la nivel de lichidități și se ajunge la o diminuare a investițiilor. În plus, înfrânează investiția și capacitatea economică de a face față pieței. Această presiune e practic transmisă pe mai departe în lanțul de aprovizionare cu alimente și îl vizează în special pe cel mai slab. Aici este vorba de cei din domeniul agricol. Aici uh, ne bazăm foarte mult pe o cooperare constructivă cu Comisia Agri, pentru că ea este comisia competentă pe fond pentru acest dosar. Permiteți-mi de asemenea să menționez și alte dosare și alte domenii importante pentru președinția austriacă. Ne axăm în special pe subiectul bioeconomie. Este vorba de faptul că trebuie să existe o, economie, o strategie unitară pentru bioeconomie în plan european, în așa fel încât să putem să construim o societate durabilă. E vorba de prelucrarea strategiei acesteia foarte importantă pentru sectorul silvic și agricol, pentru că bioeconomia oferă un potențial uriaș când este vorba de asigurarea uh, siguranței alimentare dar uh, este o semnătate importantă acestui domeniu și în ceea ce privește provocările ecologice și depășirea acestora. Bioeconomia poate aduce un uh, aport important în ceea ce privește niște lanțuri de producție durabile și orientate în sens ciclic, în așa fel încât să lase loc uh, creșterii și dezvoltării rurale. Un alt subiect foarte important pentru președinția austriacă este cel referitor uh, la subiectul unei conferințe uh, importante de la uh, Viena când, în noiembrie, când vom prezenta propunerea pentru proteine. A avut loc deja o discuție cu părțile interesate, am făcut un sondaj în așa fel încât să luăm pulsul situației și să știm cum să ne orientăm în raport. Apoi, Comisia a comandat un studiu independent de piață. La conferința menționată anterior vom avea în vedere posibilitățile și provocările în domeniul producției de plante proteice în Uniunea Europeană. Vom uh, discuta toate detaliile. Am invitat 200 uh, până la 250 de experți din domeniu, din uh, domeniul de furnizare la nivelul aprovizionării agricole și la nivelul administrațiilor regionale. Vom uh, pava astfel calea pentru o strategie în uh, domeniul plantelor proteice în Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2018 și în funcție de rezultatele acestei conferințe, raportul Comisiei va trebui finalizat pe acest subiect, iar conferința va fi organizată de doamna ministru Elizabeth Köstinger și de domnul comisar Phil Hogan. În ceea ce privește celelalte dosare, vă spun cu bucurie că discutăm despre um, medicamentele pentru alimente din domeniul veterinar și despre furaje. Și că am reușit deja să obțin rezultate impresionante pe uh, aceste elemente și în timpul președinției bulgare. Pachetul a fost publicat în 2014 și sub președinția uh, austriacă se va finaliza întregul pachet. În ceea ce privește regulamentul pentru medicamentele în domeniul veterinar, am vrut să îmbunătățim disponibilitatea medicamentelor și să simplificăm procedura de aprobare, astfel încât să, să garantăm și un nivel ridicat pentru sănătate, sănătatea animală, dar și uh, să protejăm mediul înconjurător. A doua parte a pachetului se referă la o revizuire a normelor în vigoare cu privire la mm, furaje și medicamentele din domeniul veterinar. Vrem să îmbunătățim situația animalelor, să îmbunătățim rezistența la antibiotice, de fapt, mă scuza, să combatem rezistența la antibiotice și să uh, fim foarte activi în acest domeniu. Parlamentul European s-a descurcat foarte bine uh, la acest capitol și vreau să mă adresez în special raportoare Clara Aguilera și mulțumesc pentru intervenție. În timpul președinției noastre vom face tot posibilul în așa fel încât să orientăm PAC înspre viitor, ca ea să-și poată atinge obiectivele și pe mai departe, pentru agricultori, pentru consumatori, dar și pentru societate în ansamblul acesteia. Discuția cu privire la propuneri legislative va fi purtată la toate nivelurile în Consiliu și, evident, într-un schimb strâns de opinie cu Parlamentul European și toți ceilalți parteneri. În următoarele șase luni, noi vom fi forța motrice pentru agenda Uniunii Europene. Prin urmare, pe lângă funcția noastră de reprezentant politic și coordonator, dorim să fim în special un uh, intermediar onest. Ne-am, ne, ne -am pregătit foarte bine, avem obiective gata fixate și uh, Vrem ca împreună cu Parlamentul să atingem aceste obiective. Vrem să ținem cont de nevoile, necesitățile cetățenilor europeni și vrem să transformăm provocările în oportunități. Consider că Parlamentul European, ca și colegiuitor, este un simbol al democrației europene. Parlamentul European arată care este vocea celor 500 de milioane de cetățeni europeni în politica europeană cu doamna ministru Elisabeth Köstinger au uh, un partener de discuție. Ea este foarte uh, implicată și cunoaște rolul Parlamentului European pe deplin. Împreună, cooperând bine și constructiv, vom uh, reuși să atingem multe dintre obiectivele prestabilite sub motoul o Europa care, ap- care apără și protejează. Stimați uh, eurodeputați, domnule președinte, mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea de a vă oferi o vedere de ansamblu în linii mari cu privire la președințiile, președin, uh, cu privire la orientările președinției austriece din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mă bucur de pe acum întrebările dumneavoastră. Nu uitați, o reprezint pe Elizabeth Köstinger și vă vă răspunde cât pot eu de bine. Mulțumesc! Dziękujemy pani minister za Vă mulțumim foarte mult, doamnă ministru. Vă mulțumim pentru această prezentare foarte extinsă și cuprinzătoare. Deja ne-am întâlnit odată cu doamna ministru Köstinger. Ea ne-a prezentat aceste aspecte pe care dumneavoastră ni le-ați uh, prezentat acum în detaliu. Bineînțeles, mulțumim și noi președinției bulgare. Aș dori să salut să salut pe domnul Wilhelm, care este fost uh, președinte al Comisiei Agri din 1999 până în 2002, fost eurodeputat, bună ziua! Unii dintre dumneavoastră ați avut plăcerea să, lucrez, să lucrați alături de el, deci uh, bun venit! Am uh, menționat că doamna Cadebach este alături de noi din partea Uh, statului care deține președinția, domnul Baitz, domnul Caras, pe care l-am menționat deja. Așadar, aceste aspecte prezentate de uh, președinția austriacă nu sunt uh, inedite pentru noi și motoul președinției austriece este Europa care protejează și fermierii au nevoie de protecție în momentul actual. Acum, Dăm cuvântul coordonatorilor, două minute fiecare, dacă ar putea să fie conciși, atunci eh, ar fi foarte bine. Ceilalți eurodeputați au la dispoziție un minut, poate o limitare suplimentară ar fi prea mult. Domnul Des, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Iuliane Bognă-Strauss, doamne ministru, pentru faptul că o reprezintă astăzi pe Elizabeth Köstinger. Și sincere felicitări lui Elizabeth și familiei ei pentru nașterea fiului ei. Vă rog să transmiteți urările mele. Mă bucur faptul că Harald Lăș este aici și că se află la prezidiu, conducând lucrările și el. M-au bucurat mesajele dumneavoastră, doamnă ministru. Ați spus că fermierii, uh, că în agricultură sunt uh, ocupați 14,5 milioane de cetățeni și că uh, agricultura este responsabil de 40 de milioane de locuri de muncă în total, că este protejat peisajul și uh, mediul înconjurător, că se oferă alimente sănătoase și că se asigură și stabilitate la nivel uh, social și economic. Uh, da, asta se întâmplă când sunt susținute familiile de agricultori. Eu cunosc uh, situația foarte bine, fiind la graniță cu Austria și mă bucură faptul că la pilonul 2 Austria face tot posibilul tocmai pentru a interveni în regiunile montane și regiunile defavorizate, asigurând de acolo supraviețuirea multor uh, agricultori în acest domeniu. Da, la asta trebuie să se refere reorientarea politicii agricole comune. Ați menționat și strategia pentru asigurarea necesarului proteic. Mă întristează faptul că interdicția de pesticide înseamnă că nu mai, pot fi, nu se mai pot poate cultiva nimic pe 300.000 de hectare în Uniunea Europeană și uh, m-ar interesa foarte tare poziția Austriei. De asemenea, ați menționat și medicamentele veterinare. În Germania se discută de uh, o reducere uh, la, cu multe sute de tone, în timp ce în medicina umană uh, crește, uh, antibioticele ca și consum au crescut. Sper să existe o abordare constructivă aici și doresc uh, președinției austriece mult, mult succes în continuare. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnă ministru, pentru inter- intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc că o înlocuiți pe doamna Elizabeth Köstinger, pe care o felicităm și, și noi, uh, pentru cu ocazia nașterii fiului său, un nou cetățean european, fără îndoială, Mulțumim și pentru prezentarea programului dumneavoastră. În două minute aș dori să intervin în primul rând asupra legăturii pe care ați făcut-o cu cadrul financiar multianual. Știți care este impactul agriculturii pentru, asupra agriculturii, pentru că propunerile comisiei sunt severe Este vorba de 17% pentru agricultură și o scădere de 27% pentru dezvoltarea rurală. Președinția dumneavoastră este mulțumită de propunerea comisiei sau dacă, dacă veți încerca să reveniți asupra acestor sume. Provocarea alimentară ține și de protecția europenilor la nivel alimentar. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens, dacă lucrurile sunt deja stabilite sau uh, dacă uh, lucrurile mai pot să fie negociate. În momentul de față, uh, mijloacele pe care le avem în fondurile pentru proteine sunt 2, 2, 2%. Care este poziția dumneavoastră? Calendarul? Știu că deja ați înființat grupuri de lucru și ați acționat credeți că până în decembrie vom, se va putea ajunge la o primă lectură cu Parlamentul European? Și care este părerea dumneavoastră personală în legătură cu propunerile Comisiei, în legătură cu reforma concretă a politicii agricole comune? Vă mulțumesc. Domnul Cușmiuc. Vă mulțumesc foarte mult. Și noi dorim să mulțumim doamnei ministru pentru această prezentare foarte cuprinzătoare a priorităților președinției austriece în numele ECR. Toate aceste priorități uh, se bucură de susținerea noastră, uh, susținerea pentru fermele familiale, pentru producători, în întregul lanț alimentar. Toate aceste aspecte sunt uh, extrem de actuale. Și în legătură cu cele spuse de antevorbitorul meu, aș dori să vă întreb cum putem să transpunem aceste priorități într-o situație, în, în cazul în care Comisia Uh, propune reduceri atât de drastice în următorul cadru financiar multi, multianual. Este vorba de reduceri în special uh, aduse pilonului 2 și așa spusele, așa zisele vechi uh, state membre au folosit acest pilon timp de câteva decenii și noile state membre doar câțiva ani. Aceste nou, noi limite se aplică însă tuturor în mod echivalent. Deci, din nou, întrebarea mea este dacă aceste, priori, aceste priorități sunt corecte, însă cum le vom pune în practică cu fonduri mult mai scăzute, dacă vrem să fim pregătiți cu un buget pentru primăvara anului viitor, rolul președinției austriatice va fi unul cheie. Dass Sie heute hier bei uns sind und Mulțumim, doamnă Bogner Strauss, pentru că sunteți aici ca să discutați uh, cu noi despre politica agricolă comună și eu o felicit pe Elisabeth Köstinger. Am prins-o încă aici și am reușit să discut despre strategia pentru silvicultură și uh, cu siguranță ne-a oferit câteva idei uh, care ne-au ajutat să avansăm cu acest dosar. Două, trei idei din partea mea care sunt foarte importante și sunt în legătură cu cadrul financiar multianual. Eli Köstinger spunea că vrea să mențină bugetul agricol, dar se știe că Austria nu este dispusă să plătească mai mult. Este o contradicție, deci. Și v-aș ruga un lucru ca sub președinția austriacă la Consiliu să obțineți un progres, pentru că avem nevoie de un buget puternic în așa fel încât să putem uh, transforma politica agricolă comună și să o menținem în picioare. Iar în ceea ce privește propunerile pentru PAC, propunerile noastre, în ce măsură încercați uh, să trasați uh, opoziția Consiliului? Propunerile Comisiei există, iar noi în Parlament avem un calendar ambițios, pentru că ne-am ne dori ca până în martie să ajungem la prima lectură. Asta înseamnă o mare activitate preliminară, deci inclusiv pentru președinția dumneavoastră. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple în așa fel încât să obținem rezultate rapid. Ați discutat despre bioeconomie, despre o strategie și salut asta fiindcă eu știu cât de important este acest domeniu, mai ales în planul silviculturii și știm ce venit poate fi obținut pentru cei din domeniu, pentru agricultori. Iar în cadrul PAC, simplificarea este foarte importantă. Toată lumea vorbește despre ea. Comisia vrea simplificare administrativă, dar ce am ascultat eu ca ecouri de pe la Consiliu, e vorba de scepticism, despre faptul că simplificarea nu este implementată în statele membre – și și aici uh, trebuie întreprinse activități importante. Și ce interesează pe cetățeni? Cu siguranță transportul de animale vii, transportul animalelor înspre abator. Și aici trebuie să obținem uh, rezultate împreună. Următoarea vorbitoare. Eh, gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnul ministru. Eu aș vrea să vă adresez mai multe întrebări. În primul rând, v-ați referit la importanța um, gospodăriilor care se ocupă de agricultură. Eu sunt de patru ani în Parlamentul European și cu toții vorbim despre cât este de necesar să sprijinim aceste gospodării agricole. Cu toate acestea, cred că sunt anumite aspecte care nu sunt abordate niciodată și aș vrea să știu ce, um, cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Credem că unul dintre motivele fundamentale este faptul că nu uh, Uh, că prețurile la origine nu acoperă costurile muncii și producției. Cred că trebuie să vorbim despre regula, reglementarea uh, piețelor și a producției. Aș vrea să știu dacă doriți să abordați acest subiect durata, pe durata mandatului dumneavoastră. V-ați referit de asemenea la importanța bioeconomiei și uh, strategiei pentru agricultura biologică. Aș vrea să știu la ce strategii veți recurge pentru um, ca Uh, agricultura biologică să nu devină încă un aspect al luptei uh, fermierilor pentru pământ. În al treilea rând, aș vrea să știu care sunt propunerile pentru uh, norme comune în ceea ce privește strategiile pe care le cântărește Consiliul. Am văzut că dumneavoastră sunteți în Austria ministru pentru familie, femei și tineret. Nu v-ați referit deloc cu toate acestea la propunerile pe care le aveți în vedere pentru ca femeile uh, agricultori să poată fi uh, recunoscute ca atare și mă refer în special la uh, femeile care lucrează în cadrul gospodăriilor familiale. Aș vrea să ne puteți răspunde la câteva dintre aceste întrebări și, în final, aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește negocierile pe care uh, le poartă Uniunea Europeană pentru în vederea acordurilor de uh, comerț internațional. Cum afectează acestea uh, agricultura europeană? Domnul Hausling. Mulțumesc, doamnă ministru. Să transmiteți și din partea mea felicitări doamnei Căstingă, din partea noastră. Și mă bucură faptul că vine din partea președinției austriece uh, un pic mai mult decât vine de la guvernul domnului Curț, în general, cu orientarea sa către extrema dreaptă și faceți cumva ca pe scena politică să se prezinte poate cu mai multă, cu mai multă într-un mod diferit, mă scuzați. Și există o mică contradicție în politica guvernului dumneavoastră. Domnul Kurz spune, gata, niciun cent în plus pentru Bruxelles. Doamna Köstinger recent a venit și a spus, sigur că vrem să menținem bugetul PAC. Deci, cum se pupă una cu alta până la urmă? ce faceți pentru asta? Și apoi, uh, ce se întâmplă cu propunerile concrete ale Comisiei, care sunt deja în lucru? Care va fi poziția dumneavoastră cu privire la plafonarea plăților directe? Veți face asta sau nu? Ați menționat uh, domeniul bio. Austria este pentru și în Uniunea Europeană va fi un element uh, central în timpul președinției dumneavoastră ca să propulsăm acest domeniu. Și Austria, și aici suntem apropiați, este un pionier al agriculturii fără OMG-uri. Și o întrebare concretă. Ce părere aveți despre noile proceduri uh, cu privire la OMG-uri? Veți face ceva în acest domeniu sau uh, veți, vă veți asuma o poziție mai degrabă critică? Ați menționat și strategia proteică și consider că este un domeniu important. Am făcut primul raport în 2012, în sfârșit se mișcă lucrurile, dar mereu spun că proteină nu înseamnă doar producție de soia. Mă tem că se va merge în direcția soia și Europa are mare potențial aici. Sunt multe posibilități de a obține necesarul proteic. Vă rog frumos, așadar, să țineți cont de diversificare. Și un alt subiect pe care am vrea să-l vedem pe ordinea de zi, și aici e diferența între mine și colega de la ALDE. Noi nu vrem ca această reformă PAC să fie făcută pe repede înainte, într-o jumătate de an, mai ales când nu știm câți bani sunt și că vin alegerile peste noi. N-are rost să uh, mergem pe repede înainte doar din punctul de vedere al acestui context. Mulțumesc. Agnew. Domnul Agnew. Bună ziua, domnule președinte. Dacă vi se pare că vorbesc ciudat, să știți că am o problemă cu dinții. Sper să rezolv în vacanță. Uh, când am auzit că nu vine doamna Köstinger, uh, m-am gândit că poate e teamă să se întâlnească cu mine față în față, dar uh, cred că are o scuză foarte bună pentru a lipsi și vreau să o felicit pentru uh, nașterea fiului său. De asemenea, doresc să vă rog să transmiteți președintelui dumneavoastră Uh, susținere din partea mea, pentru că cred că abordarea sa a Brexitului este una foarte realistă. În ceea ce privește agricultura, ați vorbit despre proteine, Comisia va pregăti un raport și cred că se vor confrunta cu mai multe dileme. În primul rând, dacă doriți să creșteți producția de uh, proteine în Europa, va trebui să... Nu știu ce se aud în spatele meu, ce suflă acolo. Vă rog să-mi permiteți să îmi acordați ceva mai mult timp pentru că m-a deranjat. Va trebui să investim în uh, cultivarea modernă de plante, dacă vrem să creștem uh, nivelul de uh, proteine și va trebui să permitem și o cantitate mai mare de dioxid de azot pentru că acesta este un gaz cu efect de seră care este limitat la momentul uh, de față. Și vreau să spun că silvicultura nu este de competența Comisiei sau Parlamentului și a nimănui altcineva în afară de statele membre. Miniștrii de agricultură din orice stat nu ar trebui să vorbească despre acest lucru. Uh, mă bucur că n-ați vorbit foarte mult despre uh, climă și despre uh, schimbările climatice. Poate că ați început să vă prindeți că fermierii nu pot să schimbe vremea pământului de pe pământ. Și mă bucur că sunt raportor în privința acestui subiect și sper să-i conving pe deputații europeni să voteze pentru bunul simț. Mulțumesc! Al poseu Azou. Oui, merci, président. Domnul Loazo. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnul ministru, pentru prezentare. Așa cum știți, reforma PAC va fi foarte dificilă uh, în timpul președinției dumneavoastră, în primul rând pentru că va fi foarte greu să ajungem la un acord uh, în primă lectură. Urmează șase luni cruciale pentru reforma PAC-ului și ar trebui să știu care va fi poziția Austriei în privința uh, organizării viitorului PAC. suntem, uh, au, au, Austria este de mult uh, timp uh, campioană a cauzei mediului. Aș vrea să știu dacă nu se va face un viraj către ecologie în noul PAC. Aș vrea să știu dacă dorim ca Europa să rămână un actor economic global, combătând în continuare practicile uh, neloiale. Credeți că poate exista coerență între acest obiectiv și multiplicarea acordurilor de liber schimb? Și, în final, um, știm că aceste uh, situații, aceste acorduri uh, pun mare presiune pe chestiunile de mediu. Cum vedeți dumneavoastră această chestiune, în special din perspectiva dezvoltării rurale? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul cuvântul. Un cuvântul. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Eu sunt din Tirolul de Sud, vecin cu Austria și urmăresc politica agricolă din țara dumneavoastră de multă, multă vreme. Austria, de când este în Uniunea Europeană, pentru mine a reprezentat mereu un model în ceea ce privește implementarea PAC-ului, fiindcă pilonul al doilea este foarte puternic, e puternică dezvoltarea rurală, lumea se concentrează pe uh, aspectul familial din acest domeniu și pe multifuncționalitate. Mă uit însă acum la propuneri și dacă am vrea să continuăm în această formulă, îmi dau seama că pe de o parte ar trebui să vedem ce e cu bugetul. Bugetul Uniunii Europene ar trebui să fie sporit cu cel puțin 1,1% din uh, PIB, iar Republica Austria ar trebui să prevadă o cofinanțare mult mai mare la pilonul 2. Și deci, cum uh, vedeți, uh, cum priviți aceste uh, modificări de la pilonul 1 și 2, care cumva sunt în contra intereselor țării dumneavoastră? Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc. Vreau și eu să-i adresez felicitări lui Sisi Köstinger pentru că a devenit mamă și să știți că mi se face și mie dor să țin un copil în brațe. Avem nevoie de mai mulți copii în Europa pentru că ne confruntăm cu o problemă gravă de scădere a populației. Aș vrea să vă întreb, doamna ministru, dacă mm, statele membre vor ajunge la un acord în ceea ce este reforma PAC pentru a negocia cu uh, Parlamentul. Știu că încearcă să o facă, dar deocamdată nu au ajuns la un acord și nu știu dacă până în decembrie uh, se va atinge acest obiectiv. Aș vrea să știu dacă credeți că în decembrie vom avea o poziție comună și aș vrea să știu care este poziția guvernului austriac în ceea ce privește planurile strategice prezentate de comisie um, ca bază pentru reforma PAC. De asemenea, vreau să vă împărtășesc un gând. Este posibil uh, să nu fiți de acord cu mine, dar credem că se creează o lacună foarte importantă ca urmare a Brexitului, o lacună care, dacă nu este umplută cu fonduri suficiente, poate crea o problemă serioasă um, pacului. Trebuie ca pacul să se bucure de fonduri adecvate. Sunt state membre care nu vor să contribuie cu uh, mai mulți bani. Credeți că putem uh, realiza quadratura cercului cu mai puțini bani să realizăm mai multe? Dziękuję. Pani poseł odnośnie... Mulțumesc foarte mult. Doamna deputat este raportor pentru uh, planurile strategice. Domnul Iar, mulțumesc. Salutări și felicitări lui Elizabeth din partea celor din Saxonia. Toate cele bune și ne bucurăm să o întâmpinăm iarăși la Bruxelles în viitorul apropiat. Aveți o răspundere mare. Președinția aceasta este ultima președinție completă înainte de alegerile europene. Vestea bună este că nu trebuie să vă alegeți sarcine. Ele există deja, sunt pe agenda. Brexitul. Ce rol joacă Brexit aici? Uneori mă supără faptul că urmările pentru agricultură sunt subestimate și asta este cu efecte grave și apoi ce se întâmplă cu planificarea financiară pe termen mediu și scurt. Noi uh, suntem activi în domeniul agricol, suntem oameni de bun simț în general, și, dar vrem să știm câți bani vom avea la dispoziție. Deci uh, veți ajunge la un rezultat final și în ceea ce este reforma PAC, aici e mai degrabă o rugăminte sub forma de întrebare. Faceți tot posibilul ca la următoarea reformă PAC să se ajungă la debirocratizare. Dacă va fi debirocratizare, atunci ea să nu-l uite chiar pe agricultor, pentru că mereu mă tem că aici vorbim despre relația cu statele membre și nu despre relația directă cu agricultorul adesea. Grazie, președinte. Bienvenida, señora. Doamna Aia Sender, mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnul ministru. Uh, vă mulțumesc pentru uh, că ați vorbit despre dosarul uh, despre furajele medicamentoase. Mâine vom vota și probabil că în plenara din octombrie vom rezolva cu medicamentele veterinare și cu furajele medicamentoase. În, pe durata președinției dumneavoastră vreau să vă transmit că este foarte important să apărați bugetul pentru agricultură să vă opuneți uh, reducerilor bugetare, pentru că reducerile la politica agricolă înseamnă reduceri din fondurile pentru dezvoltare reală. Și uh, dacă ne bazăm pe cofinanțare din partea statelor membre, vom face o politică defectuoasă. Parlamentul, așa cum au spus și alți colegi, vor apăra uh, o altă poziție. Practicile comerciale uh, neloiale sunt, este unul, reprezintă unul dintre dosarele cel mai importante pentru noi. Uh, este foarte important ca acest dosar să fie aprobat, pentru că uh, trebuie să existe o reglementare a lanțului alimentar. Mulțumesc foarte mult! Domnul De Castro are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doresc și eu să o felicit pe Elizabeth Köstinger pentru uh, sosirea fiului său și să-i mulțumesc doamnei ministru pentru intervenție. Mă bucur că pe lista priorităților se află dosarul privind practicile neloiale. Este încurajator că putem să ne gândim la o posibilă soluție politică la care să ajungem până în luna decembrie, în timpul președinției austriece. Acest lucru sigur, uh, depinde de cât de mult ne va ajuta președinția austriacă. Sper că până în octombrie vom primi un mandat pentru negociere. Cunoașteți uh, ce program avem noi. Mâine, la această comisie, se va prezenta raportul. Până în luna septembrie vom uh, primi și avizele din partea IMCO și ENVI și la Comagri, pe 1 octombrie, vom avea vot Cred că în a doua plenară din octombrie vom avea un mandat de negociere. Având în vedere și reuniunile pe care le-am avut deja cu președinția austriacă, spun că sper să avem un acord pe multe uh, puncte. Vreau să vă spun felicitări, mult noroc și sper să putem coopera în continuare. Domnul Weitz, mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, doamnă ministru. Din partea mea, se negociază cu Mercosur. E vorba de un uh, acord de liber schimb și e un risc aici ca aparatul industrial privat uh, să fie plătit cu libera circulație de bunuri din America de Sud, 10.000 de tone carne de vită, de exemplu. Ce veți face pentru a-i proteja pe producători din acest domeniu față de importurile de carne ieftine la prețuri de dumping și ați spus că e vorba de valoarea adăugată pentru toți cetățenii ca element nuclear, nucleu al pacului. Deci, bine am înțeles eu, banii contribuabilor investiți aici ar trebui să uh, aibă în vedere mai ales interesele cetățenilor UE și uh, agricultorilor și nu participarea uh, în domeniul de dumping pe piața globală? Și apoi ce se întâmplă cu renaționalizarea sau cu acel New Delivery Model? Uh, mai ales într-o țară mică precum Austria. Dacă fiecare țară uh, va avea alte criterii de promovare, uh, atunci uh, e clar că fiecare venit al agricultorilor va fi unul diferit, nu se va ajunge la fragmentări masive ale pieței, pentru că, până la urmă, cu toții participăm pe aceeași piață. Și o ultimă, ultimă întrebare cu privire la schimbarea climatică. Ce părere aveți? Agricultura da, suferă și ea din cauza schimbărilor climatice, dar uh, poate contribui la rezolvarea problemei. Adevărat sau nu? Merci, Monsieur le Président. Doamna Glone Muha, mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru, vă mulțumesc pentru prezentare. Vreau și eu uh, să mă alătur celor care au uh, felicitat-o pe noua mamă, doamna Köstinger. Eu uh, sunt deputată europeană de puțin timp, uh, înlocuiesc pe domnul Dunanu, care se ocupă de dosarul proteinelor. Eu mă bucur că acest dosar a devenit una dintre prioritățile dumneavoastră. Este important să transformăm în acțiuni concrete uh, dezvoltarea acestui dosar. Până acum, cultivarea plantelor proteice a fost foarte limitată în Europa. Trebuie să nu mai fim atât de dependenți decât um, de, de soia modificată genetic. Mă bucur și sunt foarte bucuroasă că um, aveți în noiembrie un eveniment care va fi organizat la Viena pe această temă, dar având în vedere cât este de urgentă situația, recomandările generale nu vor fi suficiente. Trebuie să fiți conștienți de acest lucru, pentru că astăzi e nevoie de acțiuni concrete în acest domeniu. Deocamdată nu există o strategie adevărată care să fie deja conturată. Din contră, vedem mai multe semne negative, precum faptul că vor scădea ajutoarele cuplate în viitorul cadru financiar multianual. Cu toate acestea, ajutoarele sunt vitale pentru aceste culturi care nu sunt rentabile, pentru că beneficiile uh, de mediu uh, nu uh, mai sunt, nu sunt foarte clare. Sper să putem lucra eficient pentru a profita la maxim de resursele proteice pe care le avem la dispoziție în Europa. Domnul, doamna Hanebach. Mulțumesc și eu doamnă ministru, rolul dumneavoastră ca ministru pentru drepturile femeilor este important și cu siguranță vă bucură cu atât mai mult uh, faptul că Elisabeth Köstinger a spus că uh, poate exista un echilibru între viața profesională și de familie, viața de mamă. Mă bucură și afirmațiile doamnei Des că mm, în calitate de ministru a avut o, o, un punct de vedere critic față de glifozat. Întrebările mele au fost cumva abordate, dar uh, e vorba de domenii pe care de-abia le-ați menționat dumneavoastră, clima și Brexitul. Efectele Brexit asupra agriculturii, cu precădere efectul Brexit asupra structurii viitoare financiare în Uniunea Europeană. O colegă a și spus, se va face quadratura cercului. Va trebui să se întâmple asta. Mă uit ce cere doamna Köstinger pentru agricultură pe de o parte și pilonul 2 și apoi de cealaltă parte mă uit la ceilalți colegi din alte state membre ce pretenții au cu neplafonarea mijloacelor și ce înțeleg ei prin asta. Va fi greu și sarcina cea mai importantă ca membra guvernului va fi să găsiți acea quadratura cercului în așa fel încât uh, să acoperiți și doleanțele celor de la ENF, uh, pentru că sunt partea guvernului dumneavoastră, cei de extremă dreaptă. E nevoie de armonizare la nivel european. Această armonizare uh, e foarte importantă, iar colegii noastre au votat mereu împotrivă în ultimii ani. Domnul, doamna Hoibuș. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Mă refer la chestiunea rolului pieței ați spus că trebuie um, observate piețele agricole ca atare și apoi ați spus că producătorii și agricultorii din lanțul de aprovizionare trebuie să aibă un rol consolidat. Cum vă imaginați această consolidare? Dacă, uh, sub, dacă observați doar piețele fără să faceți altceva, să oferiți o direcție, cum să vină astfel o poziție mai bună? Dacă piața e saturată, e saturată și gata, vei primi contracte tot mai proaste. Ce se întâmplă cu orientările pentru piață? Le veți da sau rămâneți la observare? Pentru că dacă nu, vom avea exact aceleași experiențe ca în ultimii ani, de exemplu cu criza în domeniul laptelui. Pani poseu Schreier. Doamna Schreier, mulțumesc foarte mult, doamnă, domnule președinte. În primul rând, salutări și din partea țărilor de jos, doamnei Kestinger. Eu tot n-am înțeles cum îl se numește nou născutul. Dacă nu, uh, ar fi frumos să, să uh, transmitem o felicitare. Florenț Iohannes. Lorenz Iohannes, mă scuzați. Am mă scuzat, spune vorbitoarea. Nu... Ich hab, ich hab... Nu am auzit. Este un nume foarte frumos. Acum, din partea mea. Sunt de acord cu Herbert Dorfman și mă bucur că susțineți raportul său, iar întrebarea lui Peter Iar, ce facem cu banii, e cea mai importantă întrebare. Și ce se întâmplă cu pilonul 1 și 2? Ce se întâmplă cu condiții egale uh, peste tot în Europa? Este un factor foarte important pentru că de asta depinde și implementarea acordului pentru climă. Deci uh, este un punct foarte important, după cum spuneam, iar strategia pentru proteine. Am auzit că ați menționat-o, e importantă. Mă interesează sectorul cartofilor. Este foarte important pentru țările de jos și mi se pare că de aici ar putea veni contribuții importante la capitol necesar proteic. Petir. Doamna Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, pozdravljam vas i vaše sura. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mă adresez dumneavoastră și echipei dumneavoastră, să vă mulțumesc pentru prezență și să o felicit pe doamna Köstinger pentru toate succesele înregistrate, dar cu precădere pentru nașterea fiului ei. După cum au spus colegii, așteptările noastre față de președinția austriacă sunt ridicate, mai ales în domeniul agriculturii, sectorul de care ne ocupăm noi. Timpul este inamicul nostru principal, fiindcă ajungem la sfârșitul mandatului cu pași periculoși de repezi și uh, e foarte importantă cooperarea cu președinția austriacă în uh, tot acest context. Trebuie ca relația de cooperare să se intensifice în cele ce vor urma. Avem uh, speranță în acest sens. Ne dorim ca reforma PAC, așa cum ați ilustrat-o dumneavoastră, să continue, existând inclusiv o strategie pentru economia bio și pentru uh, plantele proteice. Sunt lucruri importante care ne ajută să acoperim lacunele și punctele slabe, sublinind sau accentuând punctele forte. Există un potențial enorm pentru a avea dezvoltare durabilă și ne putem orienta în acest sens și putem să creăm locuri noi de muncă. Subliniez un aspect pe care sper să-l țineți minte. E vorba de întinerirea agriculturii, un element absolut necesar. Să investim din ce în ce mai mult în tinerii agricultori, căci de aceștia depinde viitorul agriculturii și menținerea satelor și a peisajelor rurale. Mulțumesc! Uh, um, uh, Mulțumesc foarte mult, uh, spune domnul Flanagan. Mulți deputați, mulți vizitatori spun că vor să protejeze gospodăriile agricole, că vor să permită cultivarea pământului în zonele de munte. Nu sunt mulți care să nu fie de acord cu aceste aspirații, dar când analizăm propunerile comisiei în ceea ce privește viitorul PAC, E evident că cei de la Comisie nu cred în asta, pentru că nu putem atinge un astfel de obiectiv cu ce propune Comisia. Ar însemna să uh, mutăm banii de la fermele mari, de la conglomerate, la multinaționale și să-i uh, returnăm uh, gospodăriilor mici adevăraților agricultori. Și de aceea vreau să vă întreb, care este poziția președinției austriece în privința plafonării plăților din pilonul 1? astfel încât uh, să putem compensa uh, eventuale uh, plafonări în zone problematice. Sistemul unele persoane ar putea să intre sub incidența unui sistem greșit, eronat, care durează 20 de ani, în timp ce vecinii ar putea intra sub incidența altor legi. Cum putem să permitem să fie posibil să cultivăm, agricol, uh, să cultivăm terenul în zonele de munte. În, la momentul de față nu este posibil să facem acest lucru și atunci oamenii părăsesc aceste terenuri în zonele de munte. Puteți rezolva această dilemă? Posul Kalinowski. Domnul Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Również chcę pogratulować. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe doamna Köstinger și vreau să profit de această ocazie pentru a vă atrage atenția asupra unei probleme pe care am tot discutat-o recent, respectiv uh, posibile de, uh, de natură ale concurenței pe piață. Comisia a propus reducerea fondurilor din pilonul 1 disponibili pentru uh, susțineri directe pentru producție. Mulți colegi spun că această măsură este bună pentru că acest lucru afecta negativ concurența. Întrebarea mea este, uh, n-ar fi mai denaturată concurența dacă fermierii dintr-o, dintr-o țară ar avea 400 de plăți pe hectar și alții ar avea 200 de euro uh, pe hectar? Aceasta nu reprezintă o adevărată denaturare a concurenței. Astăzi nu avem timp să intrăm în detaliile acestei propuneri. E adevărat, dar uh, totuși aceste uh, plăți directe au funcționat foarte bine în multe țări și nu uh, au denaturat deloc concurența. E vorba doar de 13% sau de 13 plus 2%. Am încheiat lista de vorbitori și acum o voi ruga pe doamna ministru să răspundă la aceste întrebări și să răspundă în scris la cele la care nu uh, poate răspunde acum. Poate face și așa. Aveți cuvântul, domnul ministru. 10 minute. Aveți 10 minute. Herzlichen Dank. Uh, mulțumesc foarte mult. În primul rând mulțumesc uh, în special pentru cuvintele frumoase, pentru felicitările pentru colega mea. Evident le voi transmite cu mare plăcere ei și familiei ei. După cum a spus, domnule președinte, voi uh, relua întrebările în rezumat și îmi cer scuze în avans pentru faptul că nu voi lua fiecare întrebare uh, Uh, în mod individual, altfel nu mă voi încadra în timp. Încep cu rolul politicii agricole comune, un subiect menționat uh, de numeroși vorbitori și pachetul de reformă care, bineînțeles, ne va uh, preocupa puternic în timpul președinției și mă bucur de pe acum faptul că putem mm, coopera cu Parlamentul, în special cu raportorul, cu doamna Eranz Garcia, doamna Müller și domnul Andrieu Vom uh, trata uh, la nivelul Consiliului, în grupuri de lucru, în comisii speciale pentru agricultură, um, aceste lucrări. Și vrem să avansăm cât mai repede posibil. Deja în prima săptămână din iulie am avut două grupuri de lucru, PAC Post 2020. Pentru strategia PAC, tot în iulie vor mai exista alte șase grupuri de lucru, după cum se va întâmpla la fel și în septembrie. Deci, după cum vedeți, ne interesează acest subiect, chiar vrem să-l propulsăm. Apoi, la fiecare comisie specială uh, pentru agricultură va fi menționat și acest subiect. Deja avem un calendar pentru asta. În ceea ce privește regulamentul și planificarea strategică față de perioada actuală, se prevede ca pe viitor uh, cei doi piloni să fie programați uh, într-un singur plan. Este o abordare cu totul nouă și cu siguranță una plină de provocări. Despre subsidiaritate și simplificare, simplificarea PAC. Au existat uh, deja o analiză preliminară pentru post-2020. Regulamentul Omnibus deja a prevăzut uh, o simplificare sau, mă rog, a fost uh, încercat uh, obținerea unui potențial uh, de simplificare și eu zic că a fost cu succes. Statele membre acum, în cadrul subsidiarității, trebuie să aibă o marjă de manevră în ceea ce privește implementarea PAC. Simplificarea și subsidiaritatea sunt elemente menționate de numeroși eurodeputați. Da, așa este. Sunt două obiective esențiale care vor sta la baza uh, restructurării PAC pe viitor. E vorba mai ales de noul model de implementare care trebuie avut în vedere, iar la nivel uh, comunitar trebuie să existe domenii de intervenție, obiective comune, principii comune prestabilite, iar la nivelul statelor membre vor fi definite în detaliu regulile. Este însă foarte important să privim uh, caracterul comun al acestei politici și să-l menținem o discuție despre simplificare și subsidiaritate va avea loc pe 16 iulie la Consiliu. Cu acest prilej, comisarul Hogan va menționa aspectele principale ale celor trei uh, propuneri de regulament care vor duce la simplificare. În cadrul discuțiilor sub preștinția austriacă vor fi reluate aceste subiecte, tratate în mod individual, Uh, pentru a obține pentru administrație, dar și pentru fermieri, cele mai bune rezultate. În ceea ce privește capping-ul, plafonarea, statele membre au abordări diferite cu privire la structurile agricole diferite. E vorba de justificări istorice și este un domeniu sensibil. Trebuie să ținem cont de situațiile, de punctele de pornire diferite se discută în termeni exhaustivi la Consiliu și uh, avem în vedere obținerea celor mai bune soluții. În orice caz, pe viitor, în centrul preocupărilor noastre trebuie să fie fermierii, mai ales uh, asociațiile familiale din planul agricol. Au venit foarte multe întrebări și despre cadrul financiar multianual și legăturile cu PAC. Negocierile sunt în legătură strânsă unele cu altele și Până la urmă, decizia aparține șefilor de stat și de guvern. Tocmai de aceea nu vreau să mă refer acum la aceste rezultate. Se prevede ca în cele din urmă cadrul financiar multianual să fie uh, propulsat cât mai uh, mult posibil, dar să menținem calitatea. Trebuie să ținem cont de valoarea adăugată a politicii agricole comună pentru societatea europeană, să recunoaștem rolul spațiului rural, pentru asta trebuie să fie prevăzute mijloace în plan național, dar și european. Cadrul financiar multianual va fi tratat pe chestiuni generale la Consiliu. Colegul meu, Blume, va discuta cu reprezentanții Parlamentului European după fiecare, înainte și după fiecare reuniune a Consiliului, deci de fiecare dată când va apărea pe ordinea sa de zi cadrul financiar multianual, iar președintele Tajani va avea posibilitatea de a participa direct uh, la Consiliu, să se adreseze șefilor de stat și de guvern, așa cum se întâmplă în practică, cum e cu Tuma. Iar din, punctul, din punct de vedere practic se va respecta candelar, calendarul mă scuzați, și vom verifica toate propunerile și în funcție de asta vom uh, definitiva agenda noastră. Vrem să obținem progres la acest capitol, să ne asigurăm că Consiliul este dispus să discute cu Parlamentul European, să acționeze în același ritm, în așa fel încât să existe concordanță de timp pentru următoarea generație de programe. Un subiect menționat de mai multe ori astăzi s-a referit la transportul de animale vii. Sănătatea este foarte importantă, precum și respectarea regulilor europene, lucruri care joacă un rol esențial, mai ales la transportul pentru animale. Austria va urmări îndeaproape acest uh, subiect și uh, avem în vedere raportul INI al Parlamentului European prevăzut uh, la acest capitol. A fost un uh, dosar uh, început în timpul președinției bulgare și lucrurile se vor intensifica în următoarele șase luni. E vorba mai ales de a rezolva problema transportului înspre țările cu temperaturi ridicate, transport de animale vii. Despre bioeconomie. O strategie a fost prezentată în 2012. În anul 2017 a avut loc o revizuire. Până în octombrie 2018 trebuie să prelucrăm strategia, să o reorientăm. Obiectivul este de a avea o abordare bună față de bioeconomie, să optimizăm șansele oferite de acest domeniu și să obținem creștere durabilă. Pe 22 octombrie, Comisia Europeană, împreună cu Ministerul Federal pentru Durabilitate și Turism, va organiza la Bruxelles o conferință. Asta pentru a prezenta următoarea și noua strategie de bioeconomie. Președinția, apoi, se va ocupa de acest subiect. Acordurile comerciale sunt foarte importante, un element important cu țările partenere, iar Uniunea Europeană are interese puternice și ofensive – Parteneriatele acestea vin cu un mare potențial pentru economie, pentru crearea de locuri de muncă și pentru creștere în Uniunea Europeană. Acordurile trebuie să rămână, să rămână echilibrate și să garanteze coerență. De aceea, trebuie avut în vedere sensibilitățile la toate nivelurile, la nivel uh, transsectorial, cuprinzând aici, evident, nivelul agricol. După cum știți, sunt uh, anumite domenii agricole despre care s-a arătat uh, că înregistrează efecte cumulative ale acordurilor comerciale. Pentru aceste domenii trebuie prevăzute niște reguli speciale, în așa fel încât să menținem uh, standardele ridicate pentru sănătate, pentru mediu, pentru produsele noastre. E vorba de contingentele vamale, e vorba de timpul lung de așteptare la vamă, deci rezolvarea tuturor acestor probleme. În ceea ce privește practicile comerciale neloiale, Pe 16 aprilie 2018 a avut loc o reuniune la Consiliu, un prim schimb de opinii la sfârșitul lui aprilie și au urmat uh, trei grupuri de lucru. Austria lucrează acum la finalizarea dosarului chiar pe timpul acestei președinții. Și vrem să avansăm cu acest subiect. Știți că verica cea mai slabă este adesea cea mai afectată. Adesea sunt agricultorii. Ei uh, se chinuie și noi trebuie să avem în vedere factorul teamă. El trebuie redus. iar fermierii, sub anonimat, pot să trimită plângeri la autoritățile de implementare din, competent în domeniu. În ceea ce este Brexitul, negocierile cu Regatul Unit încet, încet înregistrează rezultate. Are, am văzut asta și din știrile care circulă astăzi, dar provocările sunt mari. Consiliul a publicat uh, concluziile din 28 iunie și a subliniat acest aspect. Pe subiectele principale încă n-au putut fi obținute progrese remarcabile. Comisia face o raportare regulată la Consiliu despre progresele înregistrate și are mai multe inițiative. Ne pregătim cu toții pentru variate scenarii. Este foarte important este foarte importantă chestiunea cu Irlanda, Irlanda de Nord. Noi la Consiliu suntem mai degrabă solidari și susținem Comisia în efortul ei de a găsi o soluție fezabilă. Despre Mercosur, nu a existat un punct de cotitură, un acord care să fie găsit în plan politic. Următoarea rundă de negocieri formale E în derulare acum. Parcă începe mâine, se continuă până la sfârșitul săptămânii, iar Comisia Europeană va uh, informa Consiliul în mod regulat. Sunt sensibilități ale statelor membre, mai ales în domeniul agriculturii. Comisia cunoaște foarte bine aceste probleme. Asigurarea standardelor UE, deschiderea pieței UE sunt lucruri importante din perspectiva agriculturii. Mingea este acum în terenul țărilor Mercosur. Ele trebuie să se pronunțe pe chestiuni foarte importante pentru Uniunea Europeană. Despre protecția climei. Da, este un subiect care a fost vehiculat de mai multe ori, ambalat în întrebări. Vrem să contribuim la reducerea gazelor cu efect de seră și în agricultură. Niciun alt sector nu este afectat mai tare ca agricultura. An de an ne confruntăm cu secetă, dar și inundații și asta afectează culturile. Pierderile sunt de miliarde. Este însă foarte important ca agricultura și silvicultura să întrunească funcțiile uh, menite și anume asigurarea necesarului alimentar. În ceea ce privește piața, agricol, agri, piața agricolă și situația, pe pia, și situația internațională, da, de asta depinde situația întregului sector alimentar. Piața agricolă are o însemnătate importantă pentru noi toți, cu toate perspectivele pe care le implică. Piețele stabile, care cresc durabil, sunt elemente fundamentale pentru viitorul PAC. Comisarul Hogan este adesea invitat la Consiliu pentru a discuta cu miniștrii despre evoluția și dezvoltarea pieței în acest domeniu. Dziękuję pani minister za odniesienie się do wystąpień pani panów posłów. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns la întrebări și v-ați, fă, v-ați referit la comentariile făcute de către eurodeputați. Cred că putem încheia aici acest punct de pe ordinea de zi. O felicităm din nou pe doamna Kestinger. Vă urăm mult succes uh, în președinția austriacă. Experiența austriacă în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și muntoase, în bioeconomie, silvicultură și economia circulară sunt semnificative, deci uh, Sper că veți folosi această experiență în uh, momentul în care veți lua hotărâri în legătură cu politica agricolă comună în, pentru, în viitor. Ne amintim uh, de câteva inițiative foarte interesante din trecut, uh, din timpul președinției anterioare. Da, și eu vreau să mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc membrilor Parlamentului European, pentru mine, astăzi, acest schimb a fost unul fructuos. Mi-a arătat foarte clar unde sunt prioritățile, punctele cheie uh, ale acestei comisii. Discuția de astăzi este temeiul unei relații și de viitor, unei relații care să se bucure de succes pe timpul președinției austriece. Un schimb uh, de opinie este foarte important pentru că trebuie să fim egali în aceste discuții, doar astfel vom avea parte de succes. Noi, după cum am anunțat, vrem să fim un uh, mediator uh, imparțial și mă gândesc că și data viitoare tot eu voi veni în rândul dumneavoastră. Mă bucur de pe acum să putem uh, coopera. Mulțumesc! Mulțumim, da, credem că după reuniunea de astăzi, dumneavoastră ați devenit uh, o susținătoare a uh, zonelor rurale și a satelor și că veți încerca să-l convingeți pe domnul Curt să aibă o viziune mai optimistă asupra bugetului, să devină unul dintre liderii care să fie deschiși spre ideea creșterii Uh, bugetului 1,14% care va fi suficient uh, pentru implementarea bugetului pentru PAC. Mult uh, succes în președinția dumneavoastră!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 doamnelor și domnilor. Un schimb, urmează un schimb de opinii cu directorul executiv al EFSA, domnul Bernard Url. Este, îmi face o mare plăcere să-i urez bun venit domnului Bernard Url, care vă va face o prezentare, în primul rând, pentru a prezenta subiectul Ne bucurăm că avem această întâlnire pentru că există o serie de probleme legate de activitatea acestei instituții foarte importante pentru siguranța alimentară. Deci ne bucurăm foarte mult că uh, avem acest dialog și această reuniune cu dumneavoastră. Va exista o posibilitate de a-i pune întrebări domnului director, ceea ce este extrem de valoros pentru noi. Aveți cuvântul Thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și uh, ziua tuturor uh, și din partea mea. Voi vorbi cu un accent austriac. Uh, nu am schimbat naționalitatea, schimb, nu mi-am schimbat naționalitatea. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Acest, această comunicare cu, cu cu Comisia Agri este foarte importantă pentru EFSA, pentru că, după cum veți vedea și în dezbatere, această interfață între uh, știință și politică uh, merită atenția tuturor, mm, a ambilor și a consilierilor uh, științifici. Atunci când examinăm acest subiect al siguranței și securității alimentare, uh, îngrijorările cetățenilor nu, nu sunt științifice, sunt uh, emoționale, uh, se leagă de chimicale în hrană și fertilitatea noastră. Știm că rata fertilității a scăzut dramatic în ultimii 30 de ani. Este vorba de dispariția insectelor. Cu toții ne dăm seama că atunci când Eh, călătorim cu mașina, nu mai este, trebuie să curățăm parbrizul așa de des. Ne dăm seama că există din ce în ce mai puține insecte. Acest lucru ține de biodiversitate. Nu este, eh, cetățenii sunt îngrijorați în legătură cu toate aceste aspecte și EFSA trebuie să dea un răspuns eh, științific și tehnic Vorbim despre valori bazate pe sănătate, despre expunerea probabil, probabilă, dacă de ce substanțe sunt posibile să fie, sunt posibile să fie cancerigene și vedem uh, așteptările cetățenilor și soluțiile pe care poate să le ofere EFSA. cetățenii nu vor să aibă reziduri chimice în hrană, însă noi, după ce facem evaluarea de risc, spunem că este sigur să avem resturi până la 0,5 mg pe kilogram. Uh, așadar, venim în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor și cred că există două niveluri ale dezbaterii. Unul nivelul științific și în al doilea rând, uh, nivelul uh, politic. La nivel științific, putem spune că EFSA uh, susține munca Comisiei Agri în multe aspecte. Doar câteva aș dori să le menționez, aspecte unde vă susținem și aș dori să vă mulțumesc în legătură cu sănătatea plantelor, reziduri, în ceea ce privește dăunătorii plantelor, aici putem să vă susținem. Și de asemenea în ceea ce privește sănătatea animalelor, EFSA are un rol foarte important, să nu uităm de uh, pesta porcină africană și uh, diverse boli pentru rumegătoare mici care uh, ajung din nou în Europa Uh, migrația și introducerea animalelor uh, noi duce la reapariția anumitor boli. Se, în ceea ce privește bunăstarea animalelor, EFSA uh, consiliază factorii de decizie și recent am primit un mandat din partea Parlamentului European în legătură cu bunăstarea iepurilor și mult, sunt, suntem recunoscători pentru această colaborare cu Parlamentul European. Și susținem munca dumneavoastră și în domeniul rezistenței la antimicrobiene, uh, în agențiile noastre din Stockholm și de la Londra. Și să nu uităm despre sănătatea uh, albinelor. Am susținut munca dumneavoastră în legătură cu un parteneriat uh, comunitar pentru albine Uh, cred că am uh, reușit să avem progrese importante pentru ceea ce privește colectarea datelor care să ne permită uh, o evaluare a factorilor de stres care afectează albinele. Există provocarea resurselor și trebuie să spunem mai clar uh, acest lucru. Uh, EFSA are, este puternic subfinanțată. Cred că toată lumea vă solicită fonduri suplimentare, însă pentru EFSA este uh, într-adevăr crucial. Avem nevoie de resurse. Trebuie să ne confruntăm uh, cu inovațiile din uh, industria uh, alimentară. Ne confruntăm cu provocarea transparenței, cum putem să ne apropiem de cetățeni, cum putem să constituim o comunitate a evaluării de risc și de a, cum să ne asigurăm că siguranța alimentară este o prioritate în programele ulterioare. Din punctul nostru de vedere, propunerea Comisiei de a actualiza uh, legislația generală este foarte pozitivă, necesară și utilă pentru EFSA. Va aduce mai bună transparență și comunicare, claritate și implicarea statelor membre. Va aduce noi sarcini pentru EFSA și sperăm și noi resurse. Însă nu va rezolva subfinanțarea cronică a muncii noastre științifice. Sperăm că vom avea fonduri noi pentru atribuții noi, însă nu se va rezolva uh, subfinanțarea actuală. Acesta este nivelul științific al dezbaterii. La nivel politic, aș dori să revin asupra dumneavoastră ca legiui, colegiuitori. Trebuie să urmăm un cadru de reglementare care ne ghidează în ceea ce privește dat, utilizarea datelor din industrie ce se întâmplă cu uh, voluntarii uh, uh, și cu evaluarea pesticidelor în Europa. Deci avem un cadru legislativ în care funcționăm, pe care trebuie să îl urmăm. În acest cadru am menționat că EFSA este mandatată și finanțată de bugetul Uniunii în proporție de 100%, nu luăm uh, bani de la industrie, însă avem o finanțare de doar 80 de milioane de euro, insuficientă pentru a uh, face uh, munca pe care o depunem pentru evaluarea de risc. Și, bineînțeles, acest lucru ține și de cadrul politic. Cum sunt formulate întrebările? nu facem uh, evaluări de risc, uh, uh, lipsește o claritate politică în legătură cu acceptabilitatea riscului și câteodată știința este folosită pentru susținerea argumentelor politice. Dacă este pentru în un argument politic se folosesc argumentele EFSA și dacă sunt contravin cu opinia politică, aceste argumente nu sunt folosite. Eh, deci trebuie să continuăm munca noastră în ceea ce privește constituirea încrederii societății civile, însă în ceea ce privește gestiunea riscului și politicienii trebuie să își facă temele. Acest lucru ține de buget, de cadrul de reglementare, de eh, formularea întrebărilor către EFSA și observațiile noastre, eh, unde se întâlnesc aceste două lumi, unde știința se întâlnește cu politica, și cu valorile, aici uh, se formează reputația EFSA și aici este, aici este pledoarea mea să a, protejăm uh, rolul EFSA și de asemenea să respectăm limitele științei. Comunicarea științei nu poate să înlocuiască o um, discuție politică și glifosatul reprezintă un exemplu uh, bun în acest sens. Și din acest motiv mă bucur să mă aflu aici cu un dialog cu dumneavoastră în legătură cu necesitățile și așteptările dumneavoastră pentru a putea coopera. domnilor și domnilor, sistemul european de uh, siguranță alimentară funcționează în multe state din Europa. Să putem fi mândri de uh, modelul pe care dumneavoastră și Consiliul l-ați creat în 2002 a contribuit semnificativ la succesul global al uh, industriei uh, alimentelor și agriculturii. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Acum vom avea câteva întrebări nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci eh, vă dau cuvântul un minut. Doamna Miller are prim, este prima care intervine. Un minut e la limită. Domnule Url, mă bucură să vă revăd. Din păcate, n-am putut lua parte la vizita PEST. Spuneți că EFSA are nevoie de mai mulți bani. Noi, liberal-democrații, știm și suntem de acord cu asta și știm că faceți o treabă minunată. Dar pentru noi rezultă următoarea întrebare. Cum putem la General Food Law, la legislația generală pentru alimente, să îmbunătățim comunicarea? Aveți câteva propuneri concrete? Eu știu că e importantă transparența, încrederea și trebuie să avem o comunicare deschisă nu e însă întotdeauna ușor. De asemenea, câteva declarații din partea dumneavoastră cu privire la studiile de confirmare pe care ar trebui să le avem de la EFSA în așa fel încât să avem argumente uh, și să câștigăm credibilitate. Da, mă interesează regulamentul pentru substanțe de protecție a plantelor. V-ați referit la acesta. Dacă există prea puțin personal, atunci bineînțeles că nu aveți cum să acoperiți uh, întreaga activitate, nu spre satisfacția tuturor în niciun caz. Ja, Herr Ulf, vielen Dank für Ihren Besuch wieder mal. Domnul Hoisling, mulțumesc, domnule Url, pentru vizita dumneavoastră. Am câteva întrebări concrete. Ați spus că pe de o parte e politica, de cealaltă parte este știința. Știți că știința nu are mereu o poziție neutră, mai ales în momentul în care trebuie să ne tot punem semne de întrebare ce e cu acel, acei cercetători independenți. Îi mai găsim? De fapt, mai, ei mai există? Asta e problema elementară. Puteți să și spuneți că nu există suficienți cercetători independenți care să facă o evaluare neutră. Și apoi uh, sunt studii științifice și după discuția cu glifosatul am văzut cum sunt puse sub semnul întrebării. Uh, mă interesează ce se verifică de fapt. Amintiți-vă și discuția despre neonicotinoide și asta a arătat că uh, studiile din urmă cu 10-15 ani nu aveau în vedere problemele care au adus la interdicția din prezent. Și deci nu înțeleg uh, de ce nu sunt interzise mai multe neonicotinoide în acest context. Iar în ceea ce privește aprobările de urgență, uh, cum se face ca în Uniunea Europeană să se interzică lucruri și apoi statele membre, prin procedura de urgență, să elimine toate normele în vigoare, toată interdicția? Dacă acționăm ca în ultimii ani, cum a fost și la neonicotinoide, unde s-a prevăzut abolirea, fără niciun efect. Ce părere aveți? Jan Haitema. Mr. for being here. Vă mulțumesc, uh, domnule Ul, pentru prezența dumneavoastră. Câteodată uh, mă obosește să tot aud despre conflictele de interes ale oamenilor de știință. În al doilea rând, aș dori să vă pun o întrebare auzim despre alternative și inovații în legătură cu plantele de, materiale de protecție a plantelor. Unele sunt biologice, însă aud de pe teren că nu toți oamenii de știință au uh, cunoștințele necesare pentru a evalua aceste produse. Avem nevoie nu doar de chimiști, ci și poate de oameni care cunosc aceste proceduri și de asemenea în cazul încrederii, ce aveți de spus în legătură cu practicile de bunele practici de laborator Eh, cum ne asigurăm că cele pe care le avem sunt suficiente? Ich sehe an Ihrer uh, Wortmeldung. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, da, văd că ați preluat câteva dintre ideile de la PEST deja, vă felicit. O întrebare care apare mereu la PEST este cât de independentă este știința pe care ne bazăm, pe care se bazează EFSA, fiind dat că EFSA în sine nu face uh, studii. A fost și bio săptămâna, săptămâna uh, care a adunat uh, și industria, și apicultorii, și BAS, și Monsanto, și ce bun, și ce rău și toată lumea a dezbătut despre ce facem cu pierderea albinelor. În loc să uh, uh, avem un, o discuție concretă despre cum să preîntâmpinăm acest dezastru. S și uh, iată că toată lumea a intervenit câte un pic în uh, acest domeniu. Întrebarea mea este însă cine finanțează aceste evenimente? Și aș vrea să știu cum uh, sunt dați bani pentru a organiza aceste săptămâni. Tare aș vrea să includeți această notă informativă în documentul pe care ne-l trimiteți. Mulțumesc. Doamna Hoibuș. Vă mulțumesc foarte mult. Domne Url, mulțumesc pentru prezentare. Sunt un pic uh, uluită. Pentru că dumneavoastră spuneți că grija oamenilor, îngrijorarea lor este pe motive de emoție. Se lasă oamenii purtați de emoție și de aceea apar tot felul de temeri în rândul lor. Uh, despre glifozat. Teama există că e prezent glifozanul, glifozatul în urină sau nu. Și deci a spune că totul este mult prea emoțional mi se pare chiar o obrăznicie, mai ales că uh, la nivel științific lumea nu este la un numitor comun. Am văzut că există diferențe, există metode diferite, uh, opinii diferite și cu siguranță nu e așa doar la glifozat, ci la numeroase alte uh, subiecte. Um, nu se poate spune știința zice asta. Nu, există unghiuri diferite, păreri diferite și a um, pune totul um, în seama emoțiilor, mie mi se pare total ne la locul lui. La fel se întâmplă și cu moartea insectelor. Nu este doar o, uh, un rezultat al emoțiilor, este ceva dovedit științific, se întâmplă și deci ar trebui să ne tratăm altfel unii pe alții. Mă bucură faptul că EFSA nu trebuie să ia bani de la industrie, dar cred că trebuie să găsim soluții despre cum să ajungeți să aveți uh, cercetători independenți. Pentru că um, altfel nu găsim o uh, soluție. Domnul Zulo. Ringrazio anche il uh, direttore esecutivo dell'EFSA. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu directorul executiv al um, EFSA pentru că a venit în această după amiază aici Ați spus și aveți dreptate că EFSA trebuie mm, să răspundă științific preocupărilor uh, cetățenilor europeni care vor să aibă alimente sigure. Suntem de acord cu acest lucru. Multă din o mare parte a răspunderii dumneavoastră este politică pentru că uh, fără banii necesari pentru a investi în uh, formare, uh, Um, este greu să ții pasul cu o industrie alimentară care evoluează rapid. Suntem uh, suntem uh, încântați de faptul că transparența va fi abordată diferit, însă cred că multă din uh, răspundere este politică în continuare. Cazul glifozatului a arătat cum pot apărea dubii cu privire la imparțialitatea pozițiilor adoptate de EFSA. Aș vrea să vă cer să disipați aceste dubii. Ne putem, uh, putem fi siguri că nu vă veți îndepărta de cadrul politic care vi se stabilește. Dumneavoastră publicați poziții și noi trebuie să fim, uh, să ne asigurăm că folosiți, că recurgeți la principiul precauției mai degrabă decât să adoptați poziții foarte clare, pentru că nu există, de fapt, certitudine. Doamna Aguilera. Fără microfon. Bine ați venit, domnule Ur, la Comisia Agri. Eu uh, sunt membră și în Comisia pentru Pesticide și mă bucur că avem această dezbatere aici. Să știți că pe mine mă cam plictisește deja uh, această luptă între știință, opinia publică și politică. Fără știință nu facem progrese, nu evoluăm și nu ne îmbunătățim. Uh, eu așa cred. Cred că sistemul uh, EFSA este unul corect. Sunt de acord că EFSA are nevoie de resurse bugetare mai uh, mari și cred că aici intervine rolul politic. Adesea publicul respinge uh, anumite chestiuni pentru că este manipulat. Cred că drumul pe care l-ați ales este corect, uh, sistemul care există este bun și trebuie să uh, îmbunătățim uh, sistemul pentru ca um, societatea să aibă încredere mai mare în noi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să mă refer la ce ați spus dumneavoastră, respectiv că EFSA răspunde tehnic și științific la preocupările sentimentale, emoționale ale cetățenilor. Um, mie mi se pare puțin jignitor ce spuneți dumneavoastră. Cetățenii știu că oamenii de știință nu sunt neutri, știu că foarte des ei răspund uh, intereselor celor care plătesc pentru studiile care se realizează. Suntem sătui până peste cap să vedem uh, ce scandaluri uh, mai apar în presă. Dacă dumneavoastră ați uh, folosi principiul precauției și ați fi cu adevărat neutri, n-ar trebui să retragem permanent produse de pe piață pentru că ei de fapt se, dovede- se dovedește că ele au impact negativ, că iată că insectele uh, mor, că există consecințe. Aș vrea să-mi explicați cum folosiți principiul precauției dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Erens Garcia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director. Uh, trebuie să spun uh, de la bun început că eu cred în oamenii de știință și în știință, uh, așa că vă mulțumesc pentru uh, ce ați spus în fața comisiei noastre. În ceea ce privește uh, revizuirea regulamentului substanțelor fitosanitare, marea problemă și marea eroare a sistemului actual este că nu funcționează bine regimul de recunoaștere reciprocă între statele membre uh, al autorizațiilor. Aș vrea să știu uh, care este opinia dumneavoastră în această uh, cu privire la acest subiect și dacă considerați că centralizarea autorizării ar fi o chestiune viabilă în Uniunea Europeană, dacă crezi că este realizabilă. Domnul Andriu. Agnew. Mulțumesc, uh, domnule um, Url. Ați vorbit despre insectele despre, pe, de pe lunetă, de pe parbriz. Eu sunt uh, uh, cam bătrân și pot să vă spun că în trecut insectele se lipeau de parbriz, ceea ce nu se mai întâmplă acum pentru că sunt aerodinamice. Uh, eu sunt uh, în Parlamentul European de 9 ani. Noi vorbim uh, aici etern despre pesticide. În cei 9 ani uh, de când sunt eu aici, nu a fost niciun incident legat de alimente în care să fie implicat implicate pesticidele. Au fost două incidente, 30 de oameni cel puțin au, fost, au murit în Germania pentru că au mâncat vlăstari de fasole organici. Um, și uh, celălalt uh, incident uh, a fost uh, cel care a implicat carnea de uh, cal uh, pe care oamenii au mâncat-o, crezând că e vorba despre vită. Deci nu a fost vorba de pesticide niciun link. Domnul Flanagan. Uh, cred că oamenii sunt fie naivi, fie se mint singuri dacă vor să spună că există vreo profesie cu adevărat uh, ireproșabilă și neutră. Și și oamenii de știință sunt și ei în aceeași oală. Um, ei, oamenii au luat medicamente pe care le-au considerat sigure, oamenilor li s-a spus la un moment că nicotina este uh, și tutunul sunt substanțe sigure. Este uh, un uh, lucru scandalos. Noi ni s-au spus că sunt sigure aceste produse. Dacă putem uh, să uh, vindem ideea că oamenii de știință sunt neutri și reproșabili, să știți că ne înșelăm. Nici măcar poștașii nu sunt nouă meserie reproșabilă. Ați spus că sunteți subfinanțați cam cât credeți că ar trebui să primiți? Acum aveți 80 de milioane. Ce ați face cu eventualele fonduri suplimentare care vi s-ar aloca? Ce ambiții ați avea pentru a putea lupta pentru uh, dumneavoastră? Doamna Kadenbach. <clears throat> Întâi vă mulțumesc și eu pentru că faptul că veniți la această discuție încă o dată în Comisia Agri în introducerea dumneavoastră ați spus un element important pentru mine. E una politică, evaluarea politică și alta evaluarea științifică. Eu sunt politician, sunt portavocea alegătorilor mei și iau decizii pentru alegătorii mei. Trebuie să o fac în baza unor informații, unor informații, mă scuzați, concrete fondate, totul venind din studii mm, și apoi împreună trebuie să ne asigurăm că datele științifice care duc la formarea unei opinii și a unei decizii trebuie să fie transparente și de încredere. Și de aceea salut noua propunere a Comisiei cu privire la prelucrarea legislației generale alimentare Trebuie să lucrăm în sensul și pentru cetățenii noștri. Mie chiar îmi pare rău, nu știu dacă dumneavoastră sau colegii um, ajung să lanseze istericale uh, fără fundament științific. Și Până la urmă, este foarte important să acoperim toate, toate riscurile. La pest, Uh, am primit un studiu foarte important și am constatat că mm, problema nu e doar la glifozat. Coformularea este o problemă, nu neapărat glifozat, ci pretutindeni. Nu este neapărat sarcea noastră să faceți aceste verificări, aceste um, evaluări. Și deci uh, nu e ca și cum o parte este pur isterică, cealaltă spune adevărul. Nu. Lucrurile nu sunt chiar atât de ușor de uh, ilustrat. E important să ținem cont uh, de îngrijorările cetățenilor și totul să fie prelucrat la EFSA în așa fel încât să ne orientăm în funcție de niște uh, îngrijorări justificate. Nu să se spună, da, ori noi oricum ne descurcăm de minune și respectăm și facem totul corect în baza cadrului legislativ oferit. Mulțumesc. La Comisie Ochrony Środowiska, pan Poseu Dorfman. Iar... Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule director, că sunteți încă o dată aici. Contribuția noastră este interesantă. Avem astăzi această dezbatere și sentimentul meu este că suntem în aceeași barcă, politica și știința, și că suntem victimele fake news. E vorba de informații distribuite în mediul digital, nou, și mm, că tot veni vorba de fake news, știri false, vedem că toată lumea e foarte harnică când vine vorba de diseminare de fake news în plan științific. Eu sunt din Italia și dumneavoastră știți care e situația acolo. Ați menționat uh, xilela fastidiosa. Cei din politică au spus că nici nu există ace- această problemă, acest dăunător, și că e vorba doar de industria chimică ce vrea să-și vândă produsele împotriva la nimic. Nu credeți că Trebuie să fim mult mai uh, vehemenți. Dacă știrile false sunt știri false, să uh, prezentăm asta ca atare, pentru că diseminarea de asemenea informații este de-a dreptul periculoasă. Și e un fapt ce are de face de-a dreptul cu uh, legislația penală. Mulțumesc! Okay. Următorul vorbitor. Dziękuję bardzo. Wspomniał pan, panie dyrektor. Mulțumesc. Ați vorbit despre uh, pesta porcină africană. Uh, acest lucru devine o problemă economică și socială în mai multe state europene care sunt în pericol uh, de a se confrunta cu o epidemie. Cetățenii se tem de această situație. Comisia Europeană a monitorizat situația și uh, susține statele membre când implementează anumite proceduri, însă până la urmă victimele uh, sunt agricultorii. Crescătorii de animale se tem de uh, consecințele acestei situații. Eu cred că avem nevoie de un program separat, finanțat uh, de Uniunea Europeană, cu uh, programe de formare pentru a spori nivelul de biosecuritate. Uh, în țara mea, 12% din fermele afectate de um, febră porcină africană nu primesc pentru că nu întrunesc um, criteriile. Domnul Bogovici, mulțumesc! Bine ați venit, uh, domnule Url, la ședința noastră de astăzi. E important să discutăm uh, aceste chestiuni. Când discutăm despre pesticide și utilizarea lor, vorbim despre credibilitate, despre cine are mai multă credibilitate și dacă există informații suficiente. Sunt sigur uh, că această problemă va apăra și după discuția noastră de azi, dar cu toții avem dileme Personal, dilema mea este următoarea. Eu sunt politician, sunt membru al acestei comisii și noi luăm decizii uh, cu privire la subiecte importante care afectează sănătatea cetățenilor europeni. Eu uh, am eu uh, cultiv fructe și folosesc de 30 de ani pesticide, uh, eu sunt la rândul meu consumator. Ce îmi puteți spune mie și celorlalți și altor europeni care consumă alimente uh, cultivate cu pesticide? Sunt sigure? Regulile EFSA sunt sigure? Sunt uh, corecte? Ce facem când mâncăm alimente europene? Peter, iar ce bine că existați Există uh, agenția noastră și dumneavoastră personal. Am avut o vizită de fact-finding cu cei de la Envi și v-am vizitat și, într-adevăr, ne-a oferit uh, uh o perspectivă asupra muncii noastre și respectul meu față de ceea ce faceți a crescut. În ceea ce privește uh, prezentarea rezultatelor trebuie prezentate foarte clar, o faceți deja, se poate chiar și mai clar și după cum au spus colegii, bineînțeles că trebuie să evaluăm și valorificăm din punct de vedere politic aceste rezultate. Deci, uh, cu privire la neonicotinoide și glifozat, am asistat la dezvoltarea acestor subiecte. Rezultatul nu trebuie să-mi placă mie personal. Dacă spun cei că ceea ce face EFSA este un gunoi, uh, o nimic uh, și dintr-o dată spun la neonicotinoide opinie publice că da, trebuie să respectăm ceea ce ne spune EFSA, mm, e o problematică această atitudine. A trebuit să ne bucure faptul că există EFSA și rugămintea mea este să comunicați foarte clar tot ceea ce faceți. Întrebarea mea este uh, ce putem face noi mai bine, unde poate interveni politicul în așa fel încât activitatea să fie și mai bine structurată, fiindcă dumneavoastră oferiți uh, temeiul uh, științific cu privire la aparatul decizional politic. Mulțumesc. Mówił pan poseł Kajnowski, ale Permiteți-mi să și eu cuvântul acum. Um, ați uh, vorbit, să vorbim, domnul Kalinowski s-a referit la febra porcină africană. Uh, cunoașteți cât de rapid s-a răspândit această boală în Europa? Spania s-a luptat 35 de ani pentru eradicarea acestei boli. Noi, uh, ca state membre UE, suntem uh, pregătiți să ne confruntăm cu astfel de epidemii periculoase, pentru că e nevoie de fonduri, de fonduri foarte multe și uh, de măsuri adecvate. Poate că suntem îndreptățiți să ne temem, pentru că nu se fac suficiente controle. Uh, pentru a face față amenințărilor interne și externe. Eu, unul, nu cred că suntem pregătiți. Animalele sălbatice reprezintă și ele o problemă gravă. Ne plac tuturor animalele, dar uh, în anumite condiții, în anumite uh, medii, uh, doar anim- anumite specii trebuie să aibă acces uh, de exemplu, mistreții sălbatici ajung uh, în centrul orașelor, um, iar castorii distrug infrastructurile maritime sau de pe uh, râuri. Um, iar până la urmă, agricultorii sunt cei care trebuie să bage mâna în buzunar. Avem uh, suficiente fonduri pentru cercetare, pentru programul Horizon, Uh, avem 10 miliarde de euro pentru cercetare în domeniul agroalimentar. Poate că până la urmă știința trebuie să rezolve aceste probleme. Uneori, cercetarea se concentrează pe trecut în loc să se concentreze pe viitor. Nu aveți prea mult timp la dispoziție, domnule Url, dar am să vă dau cuvântul. Yeah, thank you very much, but I... Mulțumesc foarte mult, dar uh, nu mă surprinde. Cunosc deja procedura, nu mă mir că am doar 10 minute la dispoziție pentru ceea ce aș spune că sunt uh, niște răspunsuri comprehensive. Când e vorba de emoțiile care mișcă masele, nu spun asta uh, doar așa. E vorba de emoțiile care Uh, duc la teamă, e un proces emoțional normal, trebuie să ne preocupe. Nu înseamnă că nu există niciun raționament în, spațele, în spatele acestui proces, dar de aici pornește și dinamica politică mult mai mult decât bazându-se pe date științifice. De aceea v-am să clarific un pic lucrurile și mulți în întrebările noastre V-ați întrebat dacă avem suficienți experți și cercetători independenți. În primul rând, eu nu cred că există expert independent. Niciodată nu cred că a existat așa ceva. Este oarecum independent. Și ideea nu este să găsești experți complet independenți. Ideea este să găsești experți care au cunoștințele necesare și care nu sunt într-o situație conflictuală. Trebuie să selectăm experții în așa fel încât ei să nu ajungă într-un conflict. Care ar fi acesta? Să aibă o dublă loialitate, nu doar față de bunul public, ci și față de um, un uh, finanțator din domeniul cercetării. Asta facem noi la EFSA și a, uh, anume printr-un uh, mecanismul complex de combatere a conflictului de interese. De ce durează atât de mult să avem progrese, cum ar fi la neonicotinoide sau cum ar fi expunerea cumulativă la pesticidă? Da, durează foarte mult. De ce? Pentru că, pe de o parte, este știință complexă, Evaluarea cumulativă a substanțelor chimice este un proces laborios. EFSA este un pionier. Vom publica un studiu anul acesta, primele două rapoarte cu privire la efectele cumulative Uh, asupra glandei tiroide și asupra sistemului nervos central. Va fi un punct de cotitură, a durat foarte mult să ajungem aici. Și apoi resursele. Putem să facem mm, adică facem ce putem cu subfinanțarea de care ne bucurăm la ora actuală. Am putea face mult mai multe dacă am avea mai mulți bani, mai multă colectare de date, creare de metodologie cu privire la perturbatorii endocrini, rezistența antimicrobiană, mixturile chimice, biologie sintetică. Uh, sumedenie de subiecte care impun răspunsuri științifice, dar putem să facem doar pași mărunți din cauza banilor. Ați menționat bunele practici de laborator. Avem un sistem prin care ne asigurăm că studiile sunt în baza unui protocol și că avem uh, date brute preț de 30 de ani. Asta nu înseamnă că e un studiu din altă calitate, înseamnă că datele brute sunt disponibile, ceea ce este pentru noi foarte important ca evaluator de risc, să avem acces la aceste date în momentul în care facem evaluarea pesticidelor. De mai multe ori s-a menționat principiul precauției și de ce nu îl aplicăm. Să distingem foarte clar la evaluarea de risc nu putem aplica principiul precauției. Putem să vă oferim cel mai bun sfat de la momentul dat, dar cu incertitudinea aferentă. Și apoi, dacă riscul și incertitudinea pot fi acceptate, asta e deja o decizie politică ce trebuie negociată în această încăpere. Deci care este acceptabilitatea riscului? Și dacă considerați că nu sunt suficiente date sau că incertitudinea e prea mare, atunci poate intra în joc principiul precauției, dar el nu poate fi invocat de către cercetători. Multe întrebări au fost despre comunicare și ce putem face împreună pentru a comunica mai bine. A rezultat și din propunerea comisiei cu la amendamentul 178. Cum pot toți actorii implicați, statele membre, cercetătorii, evaluatorii discului, cum să comunicăm nu neapărat la unison, dar uh, uh, pe voci apropiate, mai ales în vremuri de criză. Ar fi foarte bine pentru a înlătura confuzia în rândul consumatorilor. Doresc de asemenea să răspund și la întrebarea dumneavoastră despre aroganța științei. E ca și cum ne am fi deținătorii adevărului absolut. Dar evident că nu este așa. Nici nu e vorba despre asta. Știința oferă mereu o aproximare a adevărului. Ce este corect astăzi poate fi greșit mâine. V-ați referit la nicotină. Da, a fost uh, exemplu acesta. Au fost atâtea alte cazuri uh, când uh, s-au consumat anumite substanțe pentru că se credea că erau sigure și apoi au dat boli. Este mereu vorba de o abordare umilă asupra a ceea ce este adevărat uh, și ce nu. Și nu cred că avem o alternativă. Nu putem să schimbăm asta și nici nu trebuie să ne prefacem că și cum noi știm totul și noastră trebuie să ne, um, uh, să ne urmați. Nu, fiecare trebuie să facă evaluare cu la riscurile ce pot fi asumate și ce nu. Sistemul de aprobare de pesticide, da, poate fi îmbunătățit. Avem uh, And, uh... Cea mai bună comisie care se ocupă de acest subiect, iar regulamentul PEST este și el parte exercițiului REFIT. Ar trebui să avem în Europa o procedură în două etape sau într-o singură etapă. Toate acestea vor fi tratate în, la Comisia PEST și la REFIT. Cred că sistemul în sine este bun, dar e întotdeauna loc de mai bine. Sistemul poate fi cu siguranță îmbunătățit, deci. Apoi, Domnule Dorfman, eu zic că autoritățile italiene, domnule Dorfman, n-au fost uh, suficient uh, um, n-au reacționat suficient de bine. S-ar, ar fi fost altfel dacă ar fi fost o boală animală. Eu cred că la bolile animalelor, ca și la bolile plantelor, e nevoie de o intervenție concisă și puternică pentru a preîntâmpina contaminarea și răspândirea bolilor. EFSA face tot posibilul pentru a susține gestionarea riscului în uh, luarea deciziilor. Și a fost o întrebare generală dacă suntem suficient de în siguranță când consumăm alimente, de exemplu. Ne uităm la situația din Europa și putem să ne mândrim cu asta. Nu este o declarație făcută așa cu una, cu două. Se întâmplă foarte multe lucruri în ceea ce privește uh, bolile, contaminarea. Niciodată nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Nici noi, nici evaluatorii de risc și cei care gestionează riscul, dar suntem exportatorul numărul unu de alimente în lume și uh, ar trebui să genereze asta oarecare satisfacție, faptul că sistemul din Europa este un model și un element la care se raportează mulți alții din lume pentru că își doresc să aibă același nivel al calității. Iar uh, cu privire la a alege ce-ți convine mai tare, nu pot să vă convin, nu vreau să vă convin că avem dreptate, nu vreau să vă convin că ceea ce face să e mereu cel mai bun, dar ce vreau eu cu adevărat este să ajungem la următoarea situație. Să spuneți așa, poate că nu-mi convine din punct de vedere politic ce spune EFSA, dar am încredere în proces. Și, domnule Hoisling, vom, fa- vom face tot posibilul să vă convingem că puteți avea încredere în proces. Poate că nu vă place rezultatul. Da, asta se poate. Dar noi unii vom face tot posibilul în așa fel încât să aveți încredere în proces, în oameni, în metoda folosită. EFSA e o agenție creată pentru a servi interesele bunului public. Nu sunt alte interese acolo. Suntem 450 de oameni cu un singur gând să uh, fim acolo pentru bunul public. Nimic altceva nu contează atât de tare pentru noi și sper să putem contribui și mai mult pe viitor cu ceva mai multe resurse. Mulțumesc! Dziękujemy panu. Proszę państwa, sam sobie strzeliłem w kolano, bo tym machaniem Domnilor și domnilor, nu mi-a răspuns la întrebare pentru că tot mutam, tot dădeam din acest șocan. Cum... Mulțumim uh, foarte mult, oricum uh, vom reveni la acest subiect. Vom vorbi uh, despre chestiunile pe care EFSA le gestionează asociate siguranței alimentelor, pentru că acest lucru e foarte important pentru siguranța consumatorilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră eh, pentru prezență, vă urez și dumneavoastră vacanța plăcută. Ne vom revedea după vacanța de vară. Vom vorbi acum despre evaluarea reciprocității standardelor. Vom avea aici o prezentare susținută de Analisa Zeza, de la Consiliul pentru Cercetare și Economia Agricolă din Italia și domnul Ios Winan de la Centrul de Studii Politice Europene. De asemenea, Sofia Droghe de la Institutul francez INRA. De asemenea, și uh, un reprezentant al Universității uh, din Milano a participat la acest uh, studiu. Uh, acest studiu a fost comandat de noi. Și um, a fost gestionat de Departamentul de Politici B, care a avut un rol extins. Vorbim uh, adesea despre externalizare, și despre aplicarea mai multor uh, principii comerciale. E vorba de reciprocitatea standardelor pentru că piața este una globalizată și acum uh, și s-au format anumite reguli pe această piață, s-au stabilit anumite reguli. Există acțiune și reacție din partea uh, opusă. Este nevoie de armonizare și acest lucru se aplică atât în ceea ce privește legea, comerțul și standardele. Însă procesul este unul îndelungat. După cum știți, anumite state au adoptat o atitudine protecționistă, au introdus taxe vamale suplimentare. Acest lucru nu ne amenință direct, însă, de exemplu, președintele Trump a recurs la această uh, chestiune. Aveți uh, 20 de minute la dispoziție. Vă rog să-l împărțiți dumneavoastră între cei trei. Așa că, domnule, domnule profesor uh, Swinen, vă dau cuvântul și decideți dumneavoastră cine va lua cuvântul primul. Uh, mulțumesc, spune doamna Zeza, mulțumesc Comisiei Agri pentru că ne-a invitat aici să prezentăm studiul pe care l-am elaborat. Foarte pe scurt, vă voi spune cum se organizează prezentarea noastră. Vă voi prezenta echipa de cercetare, voi spune care este structura raportului, care a fost obiectivul nostru. Colegul meu, domnul Suinen, uh, vă va prezenta contextul și uh, după aceea vom uh, prezenta câteva studii specifice de caz pe care le-am făcut pentru acest raport, după care vom trage concluzii și vă vom spune care sunt acțiunile viitoare. Echipa a fost formată din uh, reprezentanței patru instituții europene, Consiliul Italian pentru Cercetări Agricole, CREA, de unde vin eu, CEPS, Centrul de Studii Politice uh, European, uh, al cărui reprezentant este Joe Swinen, Universitatea din Milano, Departamentul pentru Politici de Mediu, domnul Olper și INRA, Institutul francez de cercetări agricole. Raportul are patru uh, capitole. Introducerea, în care analizăm uh, tendințele de atingere a standardelor uh, reciproce, ce s-a făcut. În al doilea rând, analizăm nivelul de armonizare și de reciprocitate în ceea ce privește standardele și efectul pe care îl au aceste standarde. în special în ceea ce privește statele în curs de dezvoltare. De asemenea, analizăm nivelul de reciprocitate în acordurile comerciale euro, ale Uniunii Europene și uh, facem câteva studii de caz cantitative și calitative. Apoi tragem câteva concluzii și facem recomandări pentru acțiuni viitoare. Obiectivul acestui studiu după cum v-am spus, a fost să evaluăm din punct de vedere calitativ și cantitativ uh, modul în care se aplică principiul reciprocității. Există mai multe tipuri de standarde menite să protejeze sănătatea publică, mediul, uh, sănătatea animalelor și bunăstarea animalelor, valori ale societății civile. Însă, Există și alte motive din care standardele sunt greu de unificat, de armonizat uh, de la un stat la altul. Nu considerăm că Uniunea Europeană sau statele membre pot face foarte multe lucruri uh, pentru a spori nivelul de reciprocitate. Există un rol pe care Uniunea Europeană îl poate juca la nivel global, însă acesta nu uh, Uh, pune deloc uh, sub semnul întrebării nivelul înalt de standarde de siguranță existente în Europa. Acum, uh, domnule președinte, îi voi da cuvântul domnului Swinen și eu voi face prezentarea studiilor de caz după aceea și voi trage concluziile. So the, the point is, I think it's important to start with some conceptual issues. Da, cred că este important să începem cu aspectele conceptuale. În primul rând, standardele sunt foarte proeminente în dezbaterile comerciale. Dacă ne întoarcem la anii 90, se discuta foarte mult despre tarife, despre uh, cotele la import și renuirea restricțiilor uh, comerciale. Acest lucru a dus la o serie de acorduri între, în ultimii 25 de ani, de care sunt sigur că vă amintiți foarte bine mulți dintre dumneavoastră, și acest lucru a dus la o uh, evoluție în domeniul comer- comercial. Uh, se vorbește mai mult despre armonizarea standardelor decât despre uh, reglementa- convergența în domeniul de reglementare. Există uh, o serie de trimiteri în ceea ce privește uh, standardele uh, care sună ca și în Vechiul Testament, să nu fie apă în vin, să nu fie vin în apă, uh, să existe și externalitate, externalitățile negative, de exemplu atunci când uh, cumpărăm banane dar se pot folosi și pentru protejarea anumitor industrie și acest lucru face dificil să, să analizăm aceste externalități și aceasta face diferența între politica și economia standardelor, care sunt foarte uh, greu de uh, separat. Au uh, uh, beneficii și uh, pot să uh, și diferă uh, Uh, față de uh, sta, uh, viziunea tradițională. Aceste lucruri pot să fie foarte pozitive, însă în același timp pot să distorsioneze comerțul. Dacă ne ducem la aspectele empirice, la analiză, nu avem indicatori buni pentru a măsura costurile și beneficiile din punct de vedere comercial. Dacă ne uităm la tarife, acestea cuantifică foarte clar lucrurile Însă aceste, acestea îngreunează discuția despre armonizare. De aceea ă, există aceste studii de caz, avem nevoie de acestea în mod specific. Ă, un alt aspect ă, pe care aș dori să-l menționez este impactul asupra dezvoltării în statele în dezvoltare, unde de vreme ce ă, unde standardele de le-au fost impuse de către Uniunea Europeană și ă, furnizorii și fermierii trebuie să respecte aceste standarde. Poate că fermierii din Africa vor trebui să implementeze aceleași standarde, ceea ce, sunt, ă, ceea ce este foarte dificil pentru anumiți, anumiți producători mici. Acest lucru se leagă și uh, de discuția în legătură cu UTP-urile, uh, felul în care se organizează lanțurile valorice, cum uh, se interacționează cu fermierii. Deci, aspectele despre care vorbesc sunt destul de conceptuale, însă este important să le avem în vedere. Câteva cifre. Numărul de notificări SPS la OMC, deci numărul de state care au introdus standarde și au notificat OMC că acestea au fost introduse. Deci, vedeți, anul 2000, din anul 2000 au, a avut loc o creștere aproape exponențială și nu prin coincidență este anul 2000, pentru că atunci s-a schimbat, s-au schimbat regulamentele de calitate, s-a schimbat EFSA, în, în momentul în care Statele Unite sau în general statele bogate introduc standarde. Uh, vedem că apar și state emergente care introduc standarde. Avem și Comisia PSOMC, are un proces în care, prin care statele pot să se um, plângă aceste, pot să declare că aceste standarde sunt protecționiste sau implementarea lor este foarte birocratică și dăunează comerțului și într-o secțiune a raportului am analizat în detaliu aceste uh, preocupări legate de comerț și vă arăt pe următoarea fișă, care este un tabel. Pe stânga vedeți numărul de plângeri în legătură cu măsurile SPS împotriva statelor respective și pe, pe dreapta statele care au depus aceste plângeri. Deci uh, are cele mai multe plângeri depuse și um, regiunea care are cele mai multe plângeri împotriva sa. Statele Unite sunt pe locul 2 și China este pe locul 4. Unul dintre domeniile în care avem vești bune este că în jur de 50% dintre plângerile uh, depuse de către Uniunea Europeană au fost uh, rezolvate satisfăcător. Domn, domnul profesor Seza vă va vorbi despre acest lucru. În, după aceea există natura plângerilor lansate de către Uniunea Europeană și uh, în natura celor depuse împotriva Uniunii Europene este destul de diferită de către plângerile pe care le depune Uniunea. Aveți aici o imagine a plângerilor uh, principale care au fost uh, ridicate împotriva Uniunii Europene. Unele sunt foarte dificil de rezolvat pentru că includ uh, o viziune diferită asupra lucrurilor limitele stabilite pentru pesticide, eh, eh, probleme legate de sănătatea plantelor, un exemplu în legătură cu eh, boala punctelor negre, o dispută cu Africa de Sud, de asemenea, aspecte legate de certificare, etichetare și inspecții se reproșează Uniunii Europene că impune restricții în ceea ce privește alimentele noi, mm, eh, ori modificate genetic sau produse exotice și de asemenea restricții în utilizarea anumitor substanțe sau procese, cum ar fi tratamentele antimicrobiene, plângere din partea Statelor Unite. Și plângeri care sunt mai ușor de rezolvat în cazul zoonozelor. În momentul în care se rezolvă boala respectivă, problema se rezolvă de la sine. Acum puteți să vedeți distribuirea acestor uh, plângeri mm, comerciale, începând cu 1995. Siguranța alimentară și sănătatea animalelor reprezintă proporțiile cele mai mari și sănătatea plantelor reprezintă 24% și altele, de exemplu, procedurile birocratice, inspecții, etichetare, reprezintă 6%. Avem uh, o serie de studii de caz, uh, am ales uh, cazul 1 și 8, pe care le, vi le vom prezenta rapid. Diferența uh, analizelor tarifelor uh, este foarte mare. Atunci când trebuie să facem o analiză de la caz la caz, uh, toate aceste cazuri sunt diferite, însă, în final, putem să tragem concluzii comune. Primul studiu Uniunea Europeană versus Statele Unite în ceea ce privește produsele lactate și din carne. Uniunea Europeană are același număr de standarde fitosanitare în ceea ce privește produsele lactate și din carne, în jur de 2000. Însă standardele diferă în Statele Unite uh, asimetria era mai mare pentru produsele lactate. Atunci când analizăm uh, pro, preocupările comerciale, în Uniunea Europeană era vorba de cerințe de certificare trasabil și trasabilitate și probleme foarte importante cum ar fi utilizarea hormonilor pentru promovarea creșterii și interdicția uh, comercializării cărnii de pasăre care a fost tratată cu uh, um, uh, agenți de reducere a patogenilor. Conf- în Statele Unite acest lucru nu ține de siguranță, ci de calitate, deci uh, este considerat un standard uh, injust. În ceea ce privește problemele ridicate de Uniunea Europeană pe lângă Statele Unite, acestea privesc în special anumite restricții legate de uh, boala encefalopatiei spongiforme bovine. Însă dacă ne uităm, există restricții ale exporturilor europene uh, legate de zoonoze. Cu Mexicul Uh, avem un acord, însă există o interdicție în uh, față de exporturile europene de uh, carne de porc datorită riscului de uh, peste porcină. Am constatat că procedurile sunt foarte anevoioase, de durată, netransparente și costul acestora care se leagă de uh, lista de exportatori sunt uh, foarte mari pentru producători. Aceste costuri după aceea sunt uh, aplicate fiecărei întreprinderi europene. După aceea, um, o altă problemă legată de Corea de Sud tot legată de, aceasta era legată de encefalopatia spongiformă bovină. Aici era vorba de, ima, de carnea de vită europeană ă, în comparație cu competitori cum ar fi Australia și Noua Zeelandă. Însă este și problema Coreei de Sud, în ceea ce privește tratarea acestor boli. Uh, în domeniul creșterii consumului. În studiul de caz 4 avem uh, o problemă, o problemă care a apărut cu China în ceea ce privește restricția de import uh, a cărnii de pasăre după criza cu feb- febra aviară. Aceste uh, state nu recunosc principiul regionalizării recunoscut de către OMC, deci nu opresc importurile dintr-un stat, un membru, ci din întreaga Uniune Europeană, dacă există o problemă într-un singur stat membru. Cealalt, celălalt aspect care este legat de regionalizare, de exemplu cazul Mexicului, duce la faptul că statele membre trebuie să negocieze singure. Așadar, în cazul Mexicului, interdicția a fost elimin, ridicată și în cazul cărnii procesate pentru Italia și Spania, dar, pe, dar nu pentru. Deci, în, deci nu pentru celelalte state europene. În ceea ce privește alimentele și um, legumele, am avut un. În cazul fructelor și legumelor, mai exact, uh, cazul de studiu 5 privește Brazilia care a plasat uh, restricții la importul acestor produse, legate de, cum justificarea fiind controlul dăunătorilor. Este o procedură foarte birocratică și foarte dificil de uh, cunoscut uh, regulile sigure, deci mm, regulile fixe, deci uh, este nevoie de o o transparență mai mare. Uniunea Europeană are o directivă unde sunt uh, aceste dispoziții. În Brazilia am găsit că există mai multe regulamente cu, pre, cu prevederi care nu sunt traduse, nu sunt disponibile pe internet și în special pentru um, produsele perisabile, această procedură de eliminarea dăunătorilor sau de înregistrare a eliminării dăunătorilor poate să fie extrem de uh, costisitoare. De asemenea, se folosește fumigarea cu metilbromidă interzisă în alte state Este o dispută în curs și după mai multe negocieri am reușit, a fost posibil să se utilizeze alte tipuri de uh, substanțe fumigante pentru aceste produse. Însă Brazilia acum cere uh, probe științifice că aceste tratamente sunt la fel de eficiente ca și fumigarea cu metilbromida. Negocierile continuă, însă avem uh, și uh, un caz interesant în ceea ce privește standarde diferite, în ceea ce privește măslinele, măslinele de masă cu India, unde am ajuns la un acord cu, în legătură cu standardele. Și vă voi spune ceva despre acest lucru și am făcut un studiu în legătură cu limitele acceptabile ale pesticidelor, unde am constatat că s-au înregistrat progrese. Uniunea Europeană reglementează un număr ridicat de pesticide pentru fiecare produs. Distanța, dacă mm, ne gândim la stat, Statele Unite și la statele care sunt aliniate cu Statele Unite, standardele par să fie ridicate, însă uh, lucrurile diferă uh, de tratamentele utilizate și de definiția toleranței zero. Uniunea Europeană permite contaminarea accidentală Și acest lucru nu e o problemă de siguranță și se permite chiar o, o distanță foarte mare între cele două state. După aceea am uh, indicat am analizat uh, indicațiile geografice în acordul cu Canada uh, și cu Corea de Sud. Acest acord uh, reprezintă un pas înainte în ceea ce privește introducerea acestor indicații geografice de origine în acordurile comerciale și că va avea un efect pozitiv în ceea ce privește expunerea mi se, mi se spune că trebuie să închei. Aici, acestea sunt concluziile. Raportul acordă probe în ceea ce privește progresul, în ceea ce privește apropierea de reglementarea standardelor, atât în forma armonizării, în cazul pesticidelor, precum și în forma recunoașterii reciproce, cum ar fi în cazul indicațiilor geografice Însă armonizarea și apropierea de reglement, în domeniul reglementării, uh, în cazul standardelor, nu vine, vin doar cu beneficii. O uh, armonizare completă poate să fie costisitoare. De asemenea, trebuie, de aceea trebuie să examinăm aspectele care pot să fie rezolvate pentru o mai bună cooperare Anumite probleme sunt uh, ușor de rezolvat atunci când nu există un acord. Uh, așadar, comunitatea științifică are un rol foarte important pentru a evita conflictele inutile. Rezolvarea conflictelor poate să decurgă dintr-o mai bună Uh, dintr-o trasabilitate îmbunătățită, uh, un sistem de avertizare rapidă și o evaluare de risc armonizată. Munca a organismelor tehnice este crucială. Avem exemplul Consiliului, însă există și schema uh, SID și Codex și altele există un rol pentru statele membre într această cooperare intensificată. Asta ar însemna să negociem împreună și ca rezultatele negocierilor să se extindă celorlalte state în momentul în care s-a ajuns la un acord. Și, în final, bineînțeles că Uniunea Europeană poate să aibă un rol uh, în, contrib- în susținerea acestei capacități în aplicarea uh, reglementării. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Și îmi cer scuze că prezentarea a fost atât de îndelungată. Mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru această prezentare. Și acum, momentul de întrebări și observații. Cred că vor fi mai multe întrebări decât observații din partea eurodeputaților. Doamna Vilera este prima. Vă rog. Time for you. Muchas gracias a la persona. Mulțumesc um, celor care Tocmai ne-au prezentat acest studiu. El este un uh, document foarte important. Mie mi s-a părut foarte interesantă prezentarea. Vreau să mă refer uh, la situația pe care probabil o cunoașteți, uh, situația conflictului cu Statele Unite în ceea ce privește introducerea tarifelor vamale la măslinele de masă de 24%. Um, din cauza ajutorului pe care le primește măslina de masă pentru, prin uh, PAC. Nu știu dacă cunoașteți care este importanța acestui fapt și de impactul asupra OMC. Acest caz pune sub semnul întrebării ajutoarele furnizate prin PAC. În ceea ce privește discuțiile cu Brazilia, Brazilia vrea să introducă și mai multe limite la fructele și legumele importate din Uniunea Europeană. Se negociază cu Mercosur, nu știu uh, la ce vom ajunge, dar uh, continuăm cu aceeași problemă. Și de ce avem atât de multe alerte sanitare în care este implicată Turcia? De ce sistematic apar probleme? Nu știu dacă aveți explicații sau uh, dacă ne puteți da uh, Um, um, o, o opinie. Oricum, uh, mulțumesc pentru studii și pentru părerea. Domnule Agniu. Vorbim despre evaluarea reciprocității standardelor în agricultură. Interesant este că ați avut un pie chart, oare nu știu, puteți să-l puneți iarăși. Uh, ați menționat cele trei principale motive, mm, sănătatea plantelor, um, alimentară animală, dar erau 6% alte motive și mă întrebam eu așa. Puteți să-mi dați un exemplu cu privire la um, ce nu intră în categoria celor trei motive principale? Vă mulțumesc. Domnul De Castro, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, colegilor noștri. Salutări experților noștri, este un studiu foarte interesant și întrebarea mea sună cam așa răspunderea când vine vorba de implementarea, supravegherea normelor, înseamnă să vedem ce se întâmplă la frontiera fiecărui stat membru. Este greu și în ceea ce privește rolul Uniunii Europene în acordul comercial cu statele lumii, nu credeți că ar fi bine să avem în vedere crearea unei autorități europene care să armonizeze toate aceste reguli de acest, fiindcă fără doar și poate, Nu toate țările oferă același nivel de atenție acestor chestiuni. Am văzut cum uh, acționează globalizarea, bolile infecțioase care au venit uh, prin plantele importate prin Rotterdam, de exemplu. Acum și măslinele. Și cred că a fost oricum cu efecte dramatice asupra um, măslinilor. Și e o problemă cu privire la armonizare. Deci mă întreb cum uh, să facă față acestor presiuni statele membre individuale dacă nu e un guvern puternic în spate care să ofere un soi de garanție consumatorilor. Ce părere aveți? Președintele, vă mulțumim. Nu mai sunt întrebări. raportorul, de fapt. Ustedes un análisis de las... Dumneavoastră um, ați um, analizat denumirile de origine protejată care sunt um, subiectul acordurilor cu uh, statele terțe. Dar eu uh, mă gândesc la acelea care nu sunt recunoscute de state terțe. Cifă vă dau exemplul brânzei Manchego din Mexic care nu uh, intră în negocierile acordului cu Mexicul. Și ce facem? Cum protejăm uh, o denumire de origine protejată care nu poate fi acoperită de anumit acord? Cum uh, poate să rămână ea cunoscută dacă nu face obiectul unui acord? Și vă dau exemplul uh, um, cazului reginii, reginii Rioja din Argentina și din Europa. Ce se întâmplă când odată um, o decizie se ia în uh, favoarea Europei și peste câțiva ani uh, nu mai este în acordul nostru. Ce se întâmplă dacă o stat, un stat terț uh, încalcă sistematic acordurile Organizației Mondiale a Comerțului? Domnul Ian, domnul Gugovici, domnul Korovici n-au pus nicio întrebare. Ceva e în neregulă. O să dau acum cuvântul invitațiilor noștri, experților noștri, pentru 10 minute sau chiar 12, haideți să spunem, pentru a răspunde la aceste întrebări și să spună ce doreați să spun mai devreme. Allora, vediamo di rispondere rapidamente ad alcune domande. Aș dori să răspund uh, repede la câteva dintre întrebările care au fost uh, adresate. Deci, profesorul de Castro a întrebat ce se întâmplă cu regulile de acces și răspunderea. Cum am spus foarte clar în concluzia noastră, acolo gestionarea riscului este la fel de importantă ca și evaluarea lui. Deci măcar să existe un efort proporționat să fie un risc uh, la nivel comunitar. Dacă nu, se subminează încrederea în Uniunea Europeană. Specialmente ne riguard și asta se... ale zoonosis. Uh, de-a lungul timpului, după cum am la domand... putut observa. 6%. După cum e vorba de acele 6%, mm, domnule Agnew, da, sunt uh, chestiuni legate de proceduri la nivelul european, durata procedurilor, lipsa unei justificări la timp. În ceea ce privește Brazilia, poate colegul meu e mai în măsură să răspundă. S-a tăiat microfonul. Euh, Era vorba despre cotele de import. Însă cotele de import care nu au fost acoperite de raport, pentru că noi încercăm să ne ocupăm de reciprocitatea standardelor și nu de limitele pe care le poate impune Brazilia. În ceea ce privește Brazilia, principala problemă ridicată de comisie a fost lipsa de transparență și termenele foarte îndepărtate care uh, descurajează exportatorii europeni, mai ales în ceea ce privește fructele și legumele, pentru că este vorba de produse alimentare peristabile. anche, c'è stata una domanda. Și apoi uh, a mai fost o întrebare ceea ce vește denumirea de origine, care n-a făcut obiectul unei negocieri. În general, putem spune următoarele. În privire cu acordul cu Canada, în aceste acorduri apar ideile că statele membre ar fi vrut să includă anumite aspecte au acoperit pentru Italia 98% din indicațiile geografice protejate. Asta proporțional cu produsele exportate. Și apoi e vorba de a găsi echilibru cu concesiile din alte sectoare, rezultatul fiind, per total, un acord negociat, dar poate pentru a încheia, domn, domnul profesor Swinen voia să adauge ceva, vă rog. Închei și vă mulțumesc pentru toate întrebările. După cum a spus domnul De Castro, și e foarte important să vedem cum privim lucrurile din perspectivă instituțională. Deci e foarte important să spunem că noi vorbim mult în raport despre acest subiect într-o oarecare măsură, deja regionalizarea e ca principiu cuprinsă acolo, dar adesea nu este și implementată. Și deci întrebarea este, dacă nu se implementează la nivel internațional, n-ar trebui să creăm o instituție în Uniunea Europeană unde să ne axăm cu precădere pe coordonarea între statele membre și Uniunea Europeană pentru a acoperi acest principiu, fiindcă sunt mai multe cazuri pe care le-am analizat aici și analiza a subliniat asta în prezentarea ei, a rezultat că țările în care e un grup puternic de producători afectat de un anumit regulament vor fi țările în care e o inițiativă pentru a negocia înlăturarea unor standarde care blochează comerțul, dar apoi sunt țările unde interesele producătorilor nu sunt atât de unificate și ele rămân în urmă și acolo chestiunea coordonării e foarte importantă. Se poate negocia la nivel internațional acest principiu al regionalizării pentru a vedea dacă este un principiu corect implementat sau dacă nu, ca o soluție alternativă să încerci să coordonezi lucrurile, să le armonizezi la nivelul Uniunii Europene ca să fie foarte clar că în timpul negocierilor cu anumite țări, totul să se extindă și celorlalte. Mulțumesc. Vă rog, domnule Agniu, foarte scurt, poate n-am înțeles eu bine dar, sau n-am fost atent. În răspuns la întrebarea mea, vă rog. Pani poseł Aguilera, też minute. Și doamna Aguilera, 30 de secunde. Please, nu, mm. Moment. Aguilera. Doamna Aguilera, o secundă. Doamna Aguilera. Eh, mm, a mí me parece, le he, les he destacado el tema de la aceituna de mesa. Eu eh, am precizat problema măsinilor de masă pentru că avem un conflict, un conflict care ar trebui să fie uh, discutat la OMC, pentru că s-au acordat acolo ajutoare prin PAC și uh, atitudinea administrației Trump. Vă spuneam că dacă nu, dacă nu cunoașteți acest caz, mi-ar plăcea să îl cunoașteți, pentru că el este foarte relevant, având în vedere evoluțiile viitoare. Dumneavoastră, ați vorbit despre unificarea Uniunii Vamale Europene, domnul Swinen, când vorbea despre acea coordonare se re- vă referiți la viitoarea Uniune Vamală Europeană uh, și în, din acest punct de vedere vă veți vă referați la armonizarea normelor? Vă întreb, nu știu dacă am înțeles bine. Doamnelor și domnilor, Sensul studiului a fost foarte precis. Experții noștri se ocupau de asta. Și deci, ei au îndeplinit sarcina ce le-a fost conferită. Expertiza asta le-a fost cerută. Ei nu se ocupă de toate problemele importante pentru noi și ei nu au studiat toate problemele noastre. Dacă însă ați vrea să comentați, vă rog, fiți liber să o faceți. Uh, în ceea ce privește uh, măslinele, dacă am înțeles eu bine, e vorba de un conflict legat de tarifele vamale sau uh, de norme, de standarde? Pentru că în ceea ce privește măsline de masă, în acest caz specific, există un Consiliu Internațional care se ocupă uh, tocmai de negocieri uh, la nivel internațional. Și Uniunea Europeană este parte la acest Consiliu. Președintele, nu trebuie să răspundeți la toate întrebările, fiindcă nu asta ați analizat. Dacă mai sunt alte comentarii din sală, Vă rog, vă rog, vă dau cuvântul. Da, um, eu crezusem că am răspuns la întrebare, însă poate că nu. E vorba de acei 6% uh, alte motive. Totul conectat sau legat de chestiunile procedurale. E vorba de non-transparență în standarde, de pildă. Și adesea asta apare mereu în relația cu terțele state. E foarte interesant este că a fost un studiu OCD care, au, care a spus că această lipsă de transparență, ca și cost pentru producători și comercianți, ajunge la 25,7%, depinzând de, tari- de produs, desigur. În orice caz, costul este unul uriaș pentru producători. Și, în mare parte, e vorba de plângeri legate de etichetare. Iar cu privire la măslinele de masă, dacă e vorba de taxe vamale, într-adevăr, nu ne-am uitat la asta, E genul de întrebare despre... Adică noi ne-am uh, analizăm situațiile uh, standard cu standard, de la un caz la altul, dar concluzia generală este că, în mare parte din situații, munca este întreprinsă de către organismele internaționale. Iar uh, acestea, iar statele membre trebuie să susțină aceste grupuri. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru prezentare. Mulțumim pentru că ne-ați răspuns la întrebări și comentarii. Cred că e bine să analizăm în termeni globali regulamentele, să vedem ce se întâmplă cu standardele E un exercițiu util pentru dezvoltarea comerțului, un proces îndelungat. Fiecare țară crede că standardele sale sunt cele mai bune, ca și produsele ă, obținute în țara respectivă, e oarecum și acesta un, un patriotism, dar noi trebuie să analizăm standardele în plan global și pentru asta există acorduri bilaterale Adesea, politicile din acest domeniu încetinesc pro, pro, uh, procesul. Administrația Trump a contribuit clar la asta, însă armonizarea standardelor, a regulilor de schimb, e un lucru important. Nu e cale de întoarcere. Asta este direcția în care vom merge, vom funcționa mai ușor în plan global. Am dedicat uh, mult timp din această legislatură acestui subiect. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Mâine începem la nouă fix. Vom vota. Va fi votat raportul doamnei Aguilera. Vă rog, nu uitați cartelele de vot. Mulțumesc foarte mult. Președintele mulțumește interpreților. Am terminat reuniunea mai repede și deci sper că am plătit datoria pe care am acumulat-o prelungit uh, alte reuniuni. Nici nu știu dacă în cabine sunt mereu aceiași oameni, spune președintele, dar în orice caz, per total, sper să uh, fi compensat acum. Seară plăcută tuturor și ne revedem mâine la 9. Mulțumesc încă o dată musafirilor noștri.